Okay, colleagues, good afternoon. Welcome again to the afternoon session. Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la sesiunea de după masă a comisiei noastre. Avem pe ordinea de zi un schimb de opinii cu doamna ministru cipriot a afacerilor externe. Sunt onorat să urez bun venit alături de noi. Doamna Cuzacu Marculis, sunteți binevenită Așteptăm cu plăcere să vedem ce va face Cipru la președinția Uniunii Europene și vă urim, urăm mult succes. Sunt o serie de dosare cheie care se află pe masa președinției, foarte importante pentru viitorul Uniunii Europene, mai ales din punct de vedere financiar. Trebuie să se iau decizie cu privire la cadrul financiar multianual, dar de asemenea vreau să subliniez și importanța procesului de extindere care trebuie să continue Știm că aceasta este una dintre prioritățile dumneavoastră ale președinției cipriote. Acum vreau să vă dau ocazia să ne prezentați prioritățile dumneavoastră și apoi vom putea avea un schimb de opinie. Doamna ministru, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Uh, chairman. Uh, allow me to speak. Uh... Mulțumesc, domnule Domnule președinte, mi-am pregătit intervenția uh, în uh, limba mea maternă, dar în schimb, în dezbatere, voi uh, uh, folosi o altă limbă. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, uh, membrii ai Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, în rândul dumneavoastră, cu ocazia începutului mandatului președinției uh, uh, Consiliului Uni Euro Uniunii Europene, care este preluată de către Republica Cipru. Și de aceea vreau astăzi în Parlamentul European și în Comisia dumneavoastră să vă prezint prioritățile noastre pentru cea de-a doua jumătate a anului 2012. De la bun început vreau să subliniez care este rolul important pe care îl are Parlamentul important pentru noi, pentru președinție. Ca co-legislator, uh, ca partener egal. Obiectivul nostru este de a avea o colaborare permanentă cu dumneavoastră pentru a putea împreună să promovăm uh, bunele interese ale Uniunii Europene și ale cetățenilor acesteia. Mesajul principal al președinției cipriote se concretizează în eforturile pe care le vom depune pentru o Europa mai bună. Europa trebuie consolidată, uh, trebuie să iasă din această criză uh, mai puternică și să își consolideze și rolul la nivel internațional. Extinderea este una dintre prioritățile noastre uh, de bază. Ea își va aduce contribuția la acest obiectiv, o Europa mai bună. Ea se bazează pe valori uh, ecumenice pe respectul drepturilor omului și a statului de drept, pe de o parte și pe de altă parte, procesul de integrare arată că Uniunea Europeană este un catalizator pentru consolidarea păcii, a democrației, a stabilității și bunăstării pe întregul continent. Pentru noi, în calitate de președinția Uniunii Europene, uh, este foarte important să obținem rezultate în toate aspectele politicii de extindere. Orientările noastre vor fi principiile um, unei condiționalități foarte stricte, în primul rând. Fiecare candidat va fi tratat um, conform cu realizările sale. De asemenea, este foarte important pentru noi ca extinderea Uniunii Europene să nu se oprească cu uh, aderarea Croației pe 1 iulie 2013. Dinamica um, care este continuată de acest uh, proces, e prima dată după șase ani când se alătură o nouă țară a familiei europene, e bine, această dinamică trebuie continuată. Și de aceea, perspectiva europeană a țărilor din Balcanii Occidentali și a, de asemenea Islandei și Turciei, are o importanță foarte mare pentru noi. Acum, să vorbim puțin despre Croația. Noi considerăm că pregătirile pentru aderare funcționează foarte bine. Urmărim cu mare atenție eforturile făcute de Croația pentru a pune în aplicare recomandările Comisiei și Sigur, acestea se concretizează în raportul pe care uh, Comisia îl va depune în fața Parlamentului și Consiliului în toamnă. De asemenea, Muntenegrul uh, este un motiv de bucurie pentru că au început negocierile de aderare și suntem pregătiți și uh, hotărâți să facem progrese în relațiile cu această țară. În același timp, este la fel de important pentru noi și hotărârea de a acorda statut de țară candidat a Serbiei. E vorba de o decizie luată pe 1 martie 2012. Este o decizie care arată ce progrese clare a făcut Serbia și în domeniul reformelor interne, dar și în ceea ce privește colaborarea deplină cu uh, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Uh, perspectiva europeană a Serbiei trebuie, sigur, însoțită în continuare, trebuie să ajutăm această țară și să creăm condițiile pentru începerea negocierilor de aderare dacă, uh, sigur dacă, Comisia va face o recomandare pozitivă în acest sens. Însă, sigur, pentru a ajunge la rezultatul acesta, este foarte important ca guvernul uh, care se va constitui în Serbia să aibă ca prioritate uh, destinația europeană. Și acum, în ceea ce privește fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Noi considerăm că um, vom putea relua negocierile odată ce se rezolvă în mod pozitiv uh, chestiunea numelui, dar vrem să vă reamintim că poziția Consiliului este aceea de a avea bune relații de vecinătate cu această țară. În ceea ce privește Albania, prioritatea este îndeplinirea celor 12 condiții centrale pentru a putea promova perspectiva europeană a acestei țări. În Bosnia și Herțegovina, reformele trebuie să fie continuate. Important este să se respecte cazul uh, Curții Drepturilor Omului, Curții Europene a Drepturilor Omului, în cazul Fincii. Și acest element va fi foarte important pentru, pentru credibilitatea acestei țări atunci când își depune cererea de aderare. În ceea ce privește Kosovo, um, este foarte important ca Republica Cipru, în decursul mandatului său la președinție, să aibă o abordare foarte obiectivă. și, sigur, uh, Ciprul va respecta în totalitate poziția celorlalți parteneri. Vom face tot ce este posibil pentru a favoriza dinamica relațiilor de aderare cu Islanda în același timp. Islanda face progrese foarte mari de la începutul negocierilor. Acest lucru este cunoscut. Și acum, în ceea ce privește capitolele mm, care rămân din Achi, există unele aspecte foarte sensibile și aici trebuie să fim foarte precauți. Vrem să fim intermediari uh, credibili și onești și să găsim, să ajutăm la găsirea unor soluții acceptabile uh, în uh, baza principiului uh, egalității de tratament. În ceea ce privește Turcia, în pofida pozițiilor provocatoare uh, referitoare la instituția președinției Consiliului, um, obiectivul nostru este în continuare acela de a urmări procesul de negociere cu Turcia. Dorim să fim obiectivi și pragmatici. Vom uh, urma practicile și procedurile Uniunii Europene care sunt valabile pentru toate țările candidate. În același timp, uh, în, strâng, în strânsă colaborare cu Comisia, vom uh, pregăti uh, agenda care se va baza pe uh, concluziile Consiliului din decembrie 2011. Adică trebuie să susținem procesul de uh, aderare în cadrul uh, concluziilor Consiliului. Președinția cipriotă um, acordă o mare uh, importanță și noului uh, regulament pentru instrumentul de preaderare, așa numitul instrument IPA. Obiectivul nostru este de a ajunge la un acord în uh, acest semestru cu Parlamentul European. În toamna 2012, președinția cipriotă va fi de asemenea responsabilă pentru discuțiile cu pachetul de extindere pentru 2012. Și, la fel ca toate președințiile, vom încerca să urmărim um, obiectivul de a ajunge la um, niște concluzii echilibrate care să reprezinte foarte bine poziția tuturor statelor membre. Acum, dimensiunea externă a Uniunii Europene. Aici vom lucra foarte strâns cu celelalte instituții și vom susține acolo unde uh, putem și este necesar activitățile în alte reprezentante. Mă refer la politica externă și la politica de uh, securitate. Sigur, vom sprijini în măsura posibilului uh, Serviciul de Acțiune Externă. De asemenea, vrem să o susținem pe înalta reprezentantă și în politica de vecinătate, mai ales în dimensiunea sudică a acesteia. Uniunea Europeană uh, s-a angajat să susțină democratizarea uh, partenerilor din sudul uh, Mediteranei. În acest sens se poartă uh, și se promo- va promova un dialog uh, comercial uh, un dialog pe diverse puncte importante um, și de interes pentru ambele părți, cum ar fi migrația, mobilitatea, uh, securitatea și așa mai departe. Vom face toate eforturile pentru a, a um, o susține pe doamna înalt reprezentant și pentru obiectivele parteneriatului estic. Obiectivul nostru este de a încheia negocierile cu privire la resursele financiare pentru politica de vecinătate în cadrul noului cadru financiar multianual 2014-2020. Aceste uh, resurse financiare ne vor permite colaborarea cu țările vecine și colaborarea cu Parlamentul European va fi una permanentă și în acest domeniu. Președinția cipriotă, de asemenea, dorește să susțină eforturile înaltei reprezentante pentru uh, consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu partenerii strategici ai acesteia. Și, sigur, pentru consolidarea relației dintre Uniunea Europeană și cu importantele state emergente. Și acum vreau să spun câteva cuvinte despre evenimentele radicale din uh, în nordul Africii. Uh, Cipru este, este țara uh, care se găsește în extremitatea sud-estică a Uniunii Europene și are relații importante cu țările din zonă, inclusiv cu Israelul, de exemplu. Și vom încerca în acest sens să ne aducem o contribuție la promovarea poziției europene în regiunea noastră. Pentru că evenimentele din primăvara arabă sunt uh, evenimente care uh, uh, își uh, uh, se reflectă în, în întreaga lume, au consecințe pe un plan mult mai mare și de aceea credem că este foarte important să uh, ajutăm aceste țări pentru că ele să evolueze într-un mod pozitiv. Țările uh, acestea sunt uh, um, strâns legate de Uniunea Europeană în domeniul migrației, uh, de exemplu, uh, și de aceea, împreună cu un alta reprezentantă, vom face tot ce putem pentru a avea un rol constructiv în această parte a lumii. În încheiere vreau să subliniez încă o dată că pentru noi este foarte important rolul care este în mod evident consolidat al Parlamentului European. Știm că realizarea cu succes a tuturor obiectivelor pe care le-am menționat uh, depinde de o bună și de o strânsă colaborare cu Parlamentul European, cu comisiile acesteia, cu toate organismele și, în cele din urmă, cu eurodeputații. Și puteți să fiți asigurați că vom face tot ce putem pentru a colabora cât mai bine cu dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much, Madam Minister, for your... Vă mulțumim, doamnă ministru, pentru angajamentul dumneavoastră personal și pentru angajamentul președinției cipriote pentru îndeplinirea obiectivelor de politică externă, mai ales în domeniul extinderii, în ce privește politica de vecinătate, Uh, cu partenerii noștri din Sud și din Est. Acum aș dori să dau colegilor mei posibilitatea să aibă un schimb de vederi cu dumneavoastră și mai întâi dau cuvântul domnului Franca. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, Bine ați venit la Comisia de Afaceri Externe și vă spun acest lucru în numele grupului Partidului Popular European și vă urez tot succesul pentru președinția dumneavoastră și aș vrea să vă spun că discursul dumneavoastră introductiv m-a mulțumit uh, foarte mult și de asemenea faptul că recunoașteți statutul de uh, colegislator al Parlamentului European. Trebuie să fim conștienți de uh, uh, realități și constatăm cu multă satisfacție faptul că ați pornit în direcția cea bună. Suntem într-un moment cheie când uh, toată lumea trebuie să facă față problemelor legate de criză. Și președinția cipriotă și-a propus să se concentreze și pe aceste aspecte. În ce privește dimensiunea externă, am înțeles că va exista o, o bună împărțire a puterii între dumneavoastră și doamna înalt reprezentant. Și Ați vorbit și despre relațiile cu Turcia, care ar trebui să fie impregnate de pragmatism. Nu știu exact care este opinia dumneavoastră, dar sunteți de acord cu intenția Comisiei Europene și anume de a deschide noi capitole de negociere cu Turcia, atâta timp cât din partea turcă nu au primit încă semnale pozitive? Ați vorbit și despre Muntenegru și dați-mi voi mie să vă vorbesc despre fosta Republică uh, Iugoslavă Macedonia. Această țară nu are relații diplomatice cu Cipru și vreau să știu dacă în timpul președinției dumneavoastră aveați intenția să oficializați totuși relațiile cu această țară, deși uh, numele încă pune probleme. Aveți uh, intenția să găsiți o formulă pe cum uh, cea care ați găsit-o cu alte state membre ca să progresați pe calea normalizării relațiilor bilaterale? Ne bucurăm de faptul că um, doamna înalt reprezentant se va bucura de sprijinul dumneavoastră în ce privește politica de vecinătate, mai ales cu partenerii noștri din Sud. Și uh, ce credeți despre Siria și Egipt, care acum ne um, uh, îngrijorează cel mai mult? Mulțumesc, domnule Salafranca. Dau cuvântul doamnei Copa. Vă mulțumesc, uh, Domnule președinte, Bună ziua, doamnă ministru. Vă urez bun venit în rândul nostru și vă, vă urez mult succes uh, pentru președinția dumneavoastră. Știu că v-ați pregătit foarte, foarte bine și cred că aveți toate premisele pentru succes. Doamnă ministru, ați menționat marile provocări cu care ne confruntăm și este adevărat că tocmai în aceste vremuri există foarte multe subiecte dificile la nivel internațional și în Uniunea Europeană. Ați vorbit uh, foarte mult despre extindere, care este printre prioritățile președinției cipriote și oricum noi cu toții suntem de acord cu dumneavoastră și pentru noi uh, extinderea este o prioritate. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la criza din Orientul Mijlociu și, de asemenea, în, cu privire la Siria. Ați vorbit despre parteneriatul sudic, de problemele din Israel-Palestina, v-ați referit și la alte probleme din regiune. Uniunea Europeană uh, trebuie să vină cu niște răspunsuri foarte clare uh, pre, cu privire la acest măcel din Siria și de criză în care se află oamenii de acolo. Avem istoria cu uh, avionul, uh, avionele uh, turcești. Uh, mi se pare că situația este de dreptul explozivă. Dumneavoastră aveți uh, o relație bună cu țările din această regiune, dar vreau să știu în calitatea pe care o veți avea uh, Uh, ce părere aveți și cum vreți ca Uniunea Europeană să fie un uh, partener <coughs> credibil? Uh, out of the order of... Mulțumesc. Ca să respect uh, ordinea grupurilor politice, am să dau cuvântul domnului Maier, care apoi va trebui să și prezideze această reuniune. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă Marculi. Vă urez și eu toate cele bune pentru următorul semestru. Poziția dumneavoastră în ce privește politica de vecinătate mi se pare de bun simț. Însă trebuie să spun că un guvern precum al dumneavoastră a hotărât să nu recunoască Kosovo pentru că considerați că această independență nu respectă dreptul internațional, dar pe de altă parte acest stat a fost recunoscut și uh, dreptul internațional și principiile cartei fundamentale ar trebui să stea întotdeauna la baza hotărârilor noastre. În ce privește Turcia, aveți de asemenea o poziție pragmatică și obiectivă. Președinția trebuie să recunoască faptul că într-o bună zi Turcia ar putea să facă parte din Uniunea Europeană dacă îndeplinește toate criteriile. Dar uh, această poziție pragmatică vă onorează cu atât mai mult cu cât dumneavoastră suferiți direct din cauza ocupării militare a nordului Ciprului. Și știm că această politică de colonizare uh, inadmisibilă pe plan internațional este condamnată de către toată lumea. În mai multe rânduri eh, s-au lansat apeluri către Turcia pentru ca aceasta să pună capăt acestei politici de ocupare și de eh, colonizare. Și pentru că ne dorim reunificarea Ciprului. Colegii mei v-au pus deja o întrebare în ce privește Siria, dar aș vrea să știu părerea dumneavoastră și despre Palestina ce se va întâmpla în următoarele șase luni. Lunea trecută, am uh, avut o întâlnire cu președintele um, Hondurasului. Știți că, în mod normal, președinții sunt aleși de popor și ar trebui să poată să fie destituiți numai de popor. Dar ce se va întâmpla până la urmă în Honduras? Pentru că știți că uh, este o țară de dreptul strategică pentru noi și știți că există această posibilitate ca um, destituirea președintelui să fie recunoscută ca fi legitimă. Îi mulțumesc domnului Mayer, care acum îmi va lua locul la președinție și dau cuvântul domnului Graham Watson. Vă mulțumesc, vreau să-i urez bun venit, domnului ministru, și vreau să-i adresez mai multe întrebări. Mai întâi, Domnule ministru, aș vrea să vă întreb despre relațiile dintre UE și Turcia. Eu și grupul meu politic considerăm că Turcia trebuie să respecte președinția, dar dumneavoastră veți găsi oare domenii unde se poate da un semn de bunăvoință la adresa Ankare pentru că și aceasta să accepte să facă progrese, oare nu credeți că diviziunea Ciprului subminează credibilitatea președinției și a Europei în general? Cum o să combateți acest lucru? Apoi, dumneavoastră considerați că alte state membre chiar înțeleg uh, relația dumneavoastră specială cu Moscova? Și apoi, aș vrea să vă mai întreb când aveți intenția să negociați și să semnați un parteneriat de pace cu NATO. Mulțumesc, domnule Watson. Acum are cuvântul doamna Lunecek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit și în numele grupului Verzilor uh, la Parlamentul European și vă mulțumesc că ați avut bunăvoința să vă deplasați ca să aveți acest schimb de opinii cu noi și că o veți face pe tot parcursul mandatului dumneavoastră, nu numai la început și la sfârșit. Aș vrea să reacționez la ce a spus domnul Watson vis-a-vis -vis de relația specială dintre Cipru și Rusia, mai ales având în vedere ce se întâmplă în Siria. Credeți că această relație specială dintre Cipru și Rusia va va permite să cereți Rusiei să joacă un, un rol de mediator pe lângă Siria și să-l convingă pe Bashar al-Assad uh, să nu-și mai omoare proprii uh, concetățeni? Și apoi o critică. În urmă cu câteva luni, o navă rusească încărcată cu arme a tranzitat printr-un port cipriot și, din câte am înțeles, autoritățile dumneavoastră nu au oprit această navă, deși există un uh, embargo european uh, care interzice vânzarea de arme statelor membre ale UE către Siria. Deci de ce nu ați oprit acest uh, vapor? Apoi, în ce privește Turcia, sunt de acord și eu cu domnul Watson că Turcia trebuie să respecte președinția Consiliului. Dar mă întreb, dumneavoastră aveți în continuare de suportat această situație cu o parte din teritoriul ocupată de Turcia. Dar totuși, nu v-ați gândit oare să îi surprindeți pe toți, inclusiv pe turci, și să deschideți capitolele de negociere 23 și 24? Știu că ar fi dificil pentru dumneavoastră, dar ar fi un mare pas înainte și atunci mingea s-ar afla în terenul Turciei. Și un ultim lucru, în ce privește Kosovo, am auzit că ați spus că vreți să aveți o atitudine constructivă și pragmatică. Mai știu că, că Cipru termin, doamne președinte. Știu că dacă uh, acest studiu de fezabilitate comandat de Consiliu va avea un rezultat pozitiv, uh, președinția dumneavoastră va recomanda începerea negocierilor cu uh, Kosovo sau nu? Mulțumesc, Argonul de Multeană. Mulțumesc foarte mult. Uh, ne-am întâlnit înainte, după cum știți, și eu sunt un prieten de mult timp al Ciprului. Iar duminică um, vorbeam despre ocuparea nordului Ciprului de către Turcia uh, cu ministrul de interne la Londra. Iar um, țara dumneavoastră este răvășită de o criză bancară. Știm foarte bine că doriți să primiți împrumuturi de la Rusia. Mă întreb uh, care sunt condițiile acestor credite uh, sau este doar o tranzacție comercială? Știu că președintele a ținut un discurs foarte bun uh, la plenara de săptămâna trecută privind schimbările climatice, cadrul financiar multianual și gestionarea apei. Eu sunt raportor pentru Muntenegru și mă interesează cum veți aborda situația Balcanilor de vest. Croația este următorul stat care va adera la Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb dacă veți putea fi un intermediar de nădejde, dat fiind uh, legăturile cu Grecia în ceea ce privește chestiunea numelui fostei Republice Iugoslavia Macedoniei. Ați putea să faceți o legătură între Scopie și Atena pentru a rezolva această chestiune de neînțeles în ceea ce privește numele Macedoniei. Eu sunt prieten cu țara noastră și cu Israel. Mă bucură această apropiere în zona mediteraneană de est și mă întreb cum se va derula în ceea ce privește uh, depozitele de gaze descoperite acolo. Eu sunt prieten cu palestinienii din, uh, și uh, cu lumea arabă și ca nou prieten al Israelului mă uh, interesează cum ați putea intermedia un acord între Israel și Palestina pentru o soluție bistatală. Apoi, în ceea ce privește Siria și Egiptul, s-ar putea să ne confruntăm cu un val de refugiați, mai ales din rândul comunității creștine din Siria și Egipt, dacă se uh, vor prăbuși economiile sau dacă va izbucni uh, războiul civil în Siria sau dacă uh, legea uh, Sharia va fi instituită. Trebuie să avem un plan în această situație de exod, cum am putea, ce am putea face și cum am putea stabiliza regiunea Africii de Nord după primăvara arabă, o chestiune care ne interesează pe noi toți. Mulțumesc, domnule Tanăc. Domnul Salavracos. Mulțumesc, doamnă ministru, și eu vreau să, urez, să vă urez bun venit și să vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Sigur, dumneavoastră ca reprezentantă și uh, tuturor uh, celor care vă vor ajuta în echipa dumneavoastră. Această acest mandat de șase luni care se obține prin rotație este foarte important pentru că arată că Uniunea Europeană are simțul democrației. Simțul democrației care se bazează pe un fundament uh, al prieteniei, aș spune. Și e foarte important să uh, promovăm în continuare acest, uh, acest sentiment, această prietenie și în alte țări, astfel încât această realitate a valorilor comune, a solidarității, să fie cunoscute. Deci pentru ca lumea să vadă ce poate Ciprul să, ce valori poate Ciprul să disemineze în afară. Și vreau să mă refer la axa Israel-Cipru-Grecia. Aici ar trebui să fie, să circule o energie pozitivă între aceste centre. Ați vorbit și despre relațiile cu lumea arabă. Credem că trebuie într-adevăr să ajutăm la crearea unor condiții uh, pozitive acolo. Trebuie să ne aducem uh, contribuția uh, la de asemenea la negocierea conflictului, a crizei din Orientul Mijlociu, care este o criză foarte profundă și um, ara, primăvara arabă uh, din păcate, încă nu a ajuns să își arate roadele. V-am ascultat cu mare atenție și cred că trebuie să urmărim aceste evoluții. Cred că, într-adevăr, este foarte uh, salutar uh, modul în care v-ați fixat uh, prioritățile, ceea ce au spus și colegii mei. Dar eu aș vrea să mă refer aici la rolul special pe care îl aveți dumneavoastră, uh, pe care îl are președinția în această vreme de criză mondială. E o criză care intră în faza sa finală, să spunem așa, pentru că uh, sistemul bancar va fi pus sub un oarecare control. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră cu privire la supravegherea băncilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Salavracos. Domnul Mavro Nicolas. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, călduros, uh, doamnei ministru de externe. Cred că discursul dumneavoastră și poziția dumneavoastră au arătat foarte clar ce tip de politică externă este importantă în ziua de astăzi pentru Cipru, pentru Uniunea Europeană și pentru întreaga lume. Președinția președinția cipriotă a Uniunii Europene um, se va desfășura într-o perioadă în care există într-adevăr foarte multe probleme în lume. Cred că partea sud-estică a Uniunii Europene este puțin diferită față de um, alte părți ale Europei. Sunt multe conflicte aici. V-ați referit la Palestina, la uh, primăvara arabă, la uh, măcelul care are loc în continuare în, în Siria. Uh, și v-ați referit la modul în care Republica Cipru poate re reuși să-și aducă o contribuție mai specială la rezolvarea acestor uh, conflicte prin uh, poziția sa, prin cunoștințele pe care le are, prin relațiile cu țările din regiune pentru că e vorba de probleme foarte complexe și care sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană. V-ați referit și la fluxurile migratorii, care reprezintă o problemă foarte mare pentru câteva statele Uniunii Europene. Și modul în care abordăm această, această problemă a migrației este uh, important. Uh, țările mici sunt afectate mai puternic de acest uh, fenomen, cum este Cipru, care este o insulă mică. Vreau de asemenea să vă întreb care este poziția dumneavoastră în următoarea chestiune. Avem pe înaltă reprezentant, avem serviciul de acțiune externă și vreau să știu împreună cu aceste instituții ce poate să facă Ciprul în acest mandat al președinției pentru a se asigura că uh, statele membre ale Uniunii Europene vor avea o politică externă mai comună, ca să zic așa. Doamna Ashton nu se poate vorbi în numele tuturor. Mulțumesc. Doamna Teocarus acum. Domnule președinte, doamnă ministru. Sper ca totul să meargă bine în uh, mandatul președinției cipriote. Sper că veți reuși uh, în toate proiectele dumneavoastră. Eu am încredere în uh, capacitățile dumneavoastră și în Republica Cipru. Am o întrebare. Această poziție a a Turciei, una absolut incredibilă, pe care a menționat-o și doamna Lunacek. Um, da, să deschideți două capitole de negociere, pf, cred că e foarte greu în momentul de față, pentru că Republica Cipru este ocupată. E, e vorba de o, de o situație inacceptabilă și sunt tot felul de provocări mai mici sau mai mari împotriva președinției. De exemplu, în ziarul The Parliamentarian, care circulă în, în Parlamentul European, mâine vom face o delegație. Vreau să știu, președinția va fi uh, alături de noi sau nu. Uh, nu știm ce va face Turcia, va recunoaște președinția sau nu, cum vor fi relațiile în momentul în care vor, vom avea uh, întâlnirea parlamentară cu colegii din Turcia. Pentru că e o situație absurdă și dacă Turcia nu respectă regulile, atunci trebuie să întrerupem comunicarea cu această țară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Picula. Vreau să vă spun că suntem de acord cu accentul pe care îl puneți pe extinderea Uniunii Europene și cooperarea cu guvernul croat în ceea ce privește uh, concluzionarea capitolului în vederea aderării anul viitor la Uniunea Europeană. Istoria Uniunii Europene este una a aderării. Calitatea de membru al Uniunii Europene, Euro, al Uniunii Europene este o poliță de asigurare în aceste vremuri grele. este mai uh, ușor uh, să progreseze în Uniunea Europeană prin negocieri decât în afara acesteia. Croația va, își va aduce contribuția la procesul de încurajare a vecinilor noștri din afara Uniunii Europene de a înregistra progres și de a depăși uh, trecutul de dictatură. Vă urez toate cele bune până la sfârșitul mandatului. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hagi Gheorghe are cuvântul. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω Doamna ministru, bună ziua și bine ați venit și din partea mea. Aș vrea să vă rog să vă referiți la ceea ce a spus domnul Baiș în uh, Uh, reuniunea parlamentară mixtă UE-Turcia. Atunci când încercăm să deschidem anumite capitole și Turcia nu iese de acord. Cum uh, abordăm această situație? Și vreau să știu cum comentați uh, declarațiile repetate domnului Baiș că nu recunoaște președinția dumneavoastră și nu va avea niciun fel de contacte cu dumneavoastră în această jumătate de an. Ce părere aveți despre poziția Turciei? Pentru că Turcia va avea în continuare contacte cu Comisia și cu Parlamentul în aceste șase luni. Cum credeți că, dată fiind această poziție a Turciei față de Uh, de președinția cipriotă, cum credeți că ar trebui să reacționăm, inclusiv noi din Parlamentul European? Eu înțeleg de ce Ciprul, un stat uh, care are o treime ocupată de o țară care dorește să adere la Uniunea Europeană, una dintre cele mai mici țări ale Uniunii Europene, de altfel, sunt la o parte, probabil cea mai mică țară în afară de Malta. pentru că populația Ciprului este un sfert din populația Berlinului. Deci înțeleg că în aceste șase luni nu vreți să puneți pe ordinea de zi problema cipriotă. Dar nu înțeleg de ce celelalte 26 de state membre uh, nu o fac. Eu cred că e corect și e realist, e un uh, Um, realism patriotic cel pe care îl aveți în poziția pe care ați uh, declarat-o. Eu vreau să vă întreb dacă ceilalți parteneri ar trebui să uh, meargă și ei pe linia dumneavoastră sau dacă nu cumva ar fi mai bine să se exploateze oportunitatea președinției cipriote pentru a uh, impulsiona niște progrese. Vă mulțumim, dragi colegi, doamnă ministru, aveți 15 minute, cred, programate pentru a uh, răspunde la întrebări. Sper să vă ajungă. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu cât se poate de succintă și să răspund ori mai multe întrebări cu putință. Și tot mai multe puncte de vedere exprimate în această rundă de întrebări. S-a vorbit foarte mult despre primăvara arabă, Siria și Egipt. Aș dori să vă spun că toate aceste schimbări, să le spunem istorice, și evoluții care să vorbesc despre toate aceste schimbări istorice și evoluții din uh, zona de sud a Mării Mediterane. Aceste schimbări uh, erau de neînchipuit acum doi ani. Era de neimaginat că acești, aceste dictaturi care supraviețuiseră, supraviețuiseră zeci de ani oprimând populațiile acestor țări de decenii, vor uh, putea fi răsturnate într-o zi prin rezistența unor tineri, bărbați și femei, nenarmați în aceste țări. Ar trebui să le transmitem omagile noastre acestor tineri, iar în egală măsură să transmitem un mesaj foarte clar că suntem alături de ei în lupta lor pentru transformare, că suntem alături de ei în lupta lor pentru democratizare, în lupta lor pentru obținerea unui viitor mai bun pentru generația actuală și generațiile viitoare. Iată de ce președinția cipriotă a pus în rândul principalelor sale priorități dimensiunea sudică a politicii mediteranene, cu un accent special acordat evoluțiilor din țările implicate în uh, această așa numită primăvară arabă. La inițiativa Republicii Cipriote și la inițiativa Ministerului de Externe, am reușit să convingem toate părțile implicate să aibă loc cea de-a doua reuniune ministerială cu Liga Arabă în timpul președinției noastre. Această reuniune, acest eveniment vine la momentul potrivit este oportună, nu numai dat fiind uh, evenimentele din uh, țările din nordul Africii, dar uh, dat fiind și uh, alte măsuri și acțiuni luate pentru a instituționaliza relațiile noastre cu țările arabe. Am discutat cu domnul El Arabi, președintele Ligii Arabe, care s-a deplasat în Cipru de curând, și cu înaltul reprezentant uh, al Uniunii Europene, uh, Lady Ashton, și suntem foarte mândri să vă anunțăm că această reuniune va avea loc în timpul președinției cipriote. Acum, în ceea ce privește, în ceea ce privește Siria. Dați-mi voie să vă vorbesc, să vă spun că Siria este de, despărțită doar de 100 de kilometri de țărmurile noastre. Suntem foarte apro- vecini foarte apropiați și suntem, bineînțeles, înmărmuriți și foarte îngrijorați de ce se întâmplă în această țară, de masacrele care au loc acolo, de tratament, tratamentul inuman al civililor, de pierderile de vieți omenești precum și de încălcările colosale ale drepturilor omului din această țară. Iată de ce, încă din capul locului, am sprijinit inițiativele Ligii Arabe, inițiativele ONU, în ceea ce privește înlăturarea conducerii acestei țări pentru a permite o tranziție politică și o schimbare politică în această țară care ar reprezenta un progres și o schimbare atât de necesară în această țară. Suntem întru totul de acord cu inițiativa ONU, inițiativa, inițiativele lui Kofi Annan și inițiativele Ligii Arabe. Ne declarăm uh, încântați de rezultatele reuniunii recente care a avut loc la Geneva. Este foarte important ca Rusia și China să fie alături de noi, să fie implicate în această discuție. Și ca să vă răspund la întrebarea ce poate face Cipru cu privire la implicarea Rusiei în aceste discuții, cu privire la Siria, vreau să vă spun că avem discuții bilaterale cu Federația Rusă ne bucurăm și de o prietenie de lungă durată cu Federația Rusă și suntem de părere că Uniunea Europeană, în altul reprezentant, dar și ONU au reușit să convingă deja Rusia să se implice în discuții. Iată ă, ce reprezintă după noi o evoluție pozitivă a reuniunii care a avut loc la Geneva, unde a participat și Federația Rusă. Este foarte important acest lucru, fiindcă fără Rusia și fără China nu am ajunge la evoluțiile așteptate în această țară. Deci, iată, a, iată un lucru pozitiv. Acum rămâne să și aplicăm uh, cele convenite la Geneva iar noi, în timpul mandatului nostru, vom uh, coopera de aproape cu Lady Ashton, în alt reprezentant, pentru a vedea cum putem să ne dovedim folositori în acest, pe acest plan. Am avut ocazia să, să discut îndelung cu un alt reprezentant nu numai despre Siria, ci despre întreaga vecinătate. M-am angajat în numele președinției să ajutăm cât de mult cu putință în, la nivelul uh, vizitelor, deplasărilor în această regiune. Am putea să uh, o înlocuim, să-i dăm o mână de ajutor și prin alte inițiative. Acum, în ceea ce privește Siria, suntem foarte îngrijorați. Iată de ce ne încercăm deja cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, dar și cu parteneri din afara Uniunii Europene. Ați vorbit despre aceste uh, planuri de contingență în ceea ce privește posibila evacuare a mii de cetățeni europeni, dar și a cetățenilor din țări terțe, din Siria, dar și din Liban. Aș dori să exprim foarte clar mesajul următor. În Uniunea Europeană, cel puțin aceasta este poziția Consiliului de Afaceri Externe, nimeni nu își dorește în Uniunea Europeană o intervenție militară în Siria. Dar ne gândim și la această posibilitate extremă de a ne confrunta cu uh, o uh, intervenție militară în vecinătatea noastră. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să ne asigurăm că nu se vor. Uh, trebuie să ne dăm seama că vor exista consecințe pentru întreaga regiune. Iar cei, cei mai afectați vor fi libanezii. Avem o relație foarte puternică de prietenie cu Libanul și această țară care a suferit atât de mult uh, de-a lungul anilor nu am vrea să aibă de suferit și mai mult. Deci ne gândim uh, și la o posibilitate de a evacua 200.000 de cetățeni în acest plan de contingență care vizează țările terțe. S-a discutat îndelung și despre Turcia. Precum și atitudinea nefericită pe care a adoptat-o Turcia față de președinția noastră. Folosesc termenul nefericit pentru a nu-l califica altfel, mai ales că este vorba despre o țară care dorește să devină membră a acestei familii de națiuni. Nu îmi pot închipui vreo altă țară care dorește să devină membra a Uniunii Europene ar putea să se comporte cu un stat membru al Uniunii Europene într-o manieră atât de inacceptabilă, spunând deschis că nu recunosc această țară că nu doresc să coopereze în niciun fel cu președinția și pot și că ar putea să facă toate aceste lucruri nepedepsiți. Este de negândit pentru noi că s-ar putea, s-ar putea repeta o astfel de situație. Așa cum am spus și în prezentarea introductivă, Noi vom urmări negocierile cu Turcia cu un ochi pragmatic. Suntem gata să conlucrăm cu Comisia pentru a coopera cu Turcia dacă Turcia hotărăște că dorește să coopereze cu președinția Uniunii Europene, dar așa cum a spus deja și uh, repet, uh, ministrul de integrare european al Turciei a spus limpede că nu doresc să coopereze, nici măcar dacă ar exista posibilitatea de a deschide vreun capitol al negocierilor. Nu vor coopera cu Uniunea Europeană în timpul acestei perioade de șase luni. Aceste lucruri au fost spuse sus și tare, deci nu văd cum am putea să ne gândim la o altă posibilitate, un alt scenariu vă spun uh, foarte sincer că ne-am bucurat foarte mult ca Turcia să-și schimbe atitudinea și să coopereze cu președinția cipriotă. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom vedea ce posibilități apar. Mm, au mai rămas de deschis trei capitole, după cum știți. Turcia nu a făcut niciun pas înspre deschiderea acestor trei capitole. capitole. Noi suntem gata să cooperăm cu Comisia și cu Turcia pentru a putea deschide aceste trei capitole de negociere. În ceea ce privește fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Este păcat că nu avem relații diplomatice cu FIROM. Eu uh, am luat de curând o inițiativă în acest sens, fiindcă sunt de părere că nu este o situație acceptabilă. Nu se poate să nu avem relații diplomatice cu o țară candidat. Am luat, deci, o inițiativă. M-am întâlnit cu ministrul de externe al FIROM și am uh, propus o modalitate de a institui relații diplomatice între țările noastre. Până acum însă nu am primit niciun uh, răspuns pozitiv, dar vreau să vă spun uh, că nu mă dau bătută, iar în curând mă voi întâlni din nou cu um, domnul ministru de externe și sunt sigură că acolo unde e voință e și putință, vom reuși să umplem acest gol, fiindcă există acest gol diplomatic. Domnule Watson, nu înțeleg foarte bine comentariul dumneavoastră cu privire la faptul că, că această împărțire a insulei subminează credibilitatea președinției. Domnule Watson, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Încercam să vă găsesc. Ați revenit când uh, ați auzit numele? Sunt sigur că știți, că sunteți conștient uh, câte eforturi face guvernul uh, cipriot și câte mm, eforturi a făcut guvernul cipriot și comunitatea greacă din Cipru pentru a, reun, pentru a reunifica insula. Aceasta reprezintă principala noastră prioritate reunificarea țării, și anume această ă, diviziune este inacceptabilă, reprezintă o traumă și o cicatrice în istoria și în sufletul nostru. Trebuie, într-adevăr, să ne reunificăm țara. Dar dorim să ne reunificăm la nivel federal și nu printr-o confederație a două state independente. Iată de ce nu am reușit să ajungem la un acord până acum. Am aderat la Uniunea Europeană în 2004. Întregul uh, teritoriu uh, al Republicii Cipriote a aderat, așa cum știți, în afară de cele două zone suverane care nu aplică achiul comunitar. Dar asta a făcut guvernul britanic uh, cu cele două zone din care nu aplică achiul comunitar. Scopul nostru însă este să reunificăm țara, iar acesta rămâne scopul nostru primordial. În ceea ce privește parteneriatul pentru pace, domnule Watson, ne cunoașteți foarte bine po- poziția. Aveți cumva vești bune de la Turcia, aș vrea să știu. Dacă, dacă ne vor sprijini, dacă aveți vești bune, ne-am bucurat să le ascultăm. După cum știți, Turcia blochează participarea noastră la peste 20 de organizații prin uh, dreptul de veto. Îmi închipui că vor avea aceeași atitudine și în acest caz. În ultimele săptămâni, în ultimele luni, ne-am exprimat foarte clar poziția privind acest incident, privind nava cu arme, cu armament. Îmi dau seama foarte bine ce s-a întâmplat și vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a vă explica dumneavoastră, membrilor comisiei, cum care a fost situația. Această navă, o vas, un vas uh, rusesc a plecat din uh, Sankt Petersburg cu um, cu destinația Iskandarun Nava s-a apropiat de Cipru, nu a intrat în portul Limassol, era în afara portului, condițiile meteo erau nefavorabile și au, uh, aveau nevoie de alimentare cu combustibil. Nu aveam altă alternativă decât să le oferim combustibil, carburant. Dar când am verificat documentele navei, am văzut că, care era destinația. Am fost asigurați atât uh, din partea capitanului vasului, din partea armatorului, cât și din partea uh, companiei de gestionare a navei că aceasta va fi destinația navei. Iată de ce i-am dat drumul. Din păcate, destinația a fost schimbată și a ajuns, a mers către Tartus. Vreau să vă spun că s-au uh, demarat o acțiune penală împotriva comandantului de vas, împotriva companiei rusești și împotriva companiei de gestionare din Cipru. Iar uh, această cauză este acum uh, pe rol. Republica Cipru respectă întru totul sancțiunile ONU și UE. După cum știți, am plătit un preț foarte mare anul trecut prin uh, moartea unui uh, tânăr, prin moartea 13 soldați și incidentelor la rețeaua electrică, dat fiind că am uh, respectat sancțiunile și am confiscat o navă în 2009, o navă care transporta arme în mod ilegal spre Siria. Voiam să explic foarte clar acest lucru și sper că m-ați înțeles. Regarding Mr. Bayis, I think Cred că am răspuns întrebării domnului Bayer. Apropo de ocuparea teritoriului nostru de către Turcia, nu mai are sens să mă repet. Așa cum s-a exprimat și doamna Teoharus, este o situație pe care Uniunea Europeană o cunoaște foarte bine și există o poziție foarte clară și bine delimitată, exprimată în numeroasele rezoluții votate de către Parlamentul European sau de către ONU. Privitor la relațiile noastre cu Israelul și cooperarea dintre Israel, Cipru și Grecia. Vreau să vă asigur de faptul că Cipru își dorește să coopereze cu toți vecinii săi. Îndeosebi, în această nouă zonă unde se fac explorări uh, uh, pentru găsirea de hidrocarburi bazându-ne pe estimările făcute de Societatea Americană de Geologie, în această zonă există un potențial de 450 de trilioane de metri cubi de gaz și 10 miliarde de uh, barili de uh, petrol care poate să fie uh, exploatat. De aceea, politica noastră este să cooperăm cu toți vecinii, astfel încât să ajungem la un cadru legal care să ne permită o bună cooperare. Deci, cum spuneam, cooperăm cu Israelul, cu Egiptul, cu Libanul și, bineînțeles, că există spațiu suficient și pentru cooperarea cu Turcia dacă aceasta acceptă o soluție la uh, problema cipriotă și acceptă reunificarea. Ar fi în interesul Turciei, a poporului turc și a întregii regiuni, ca să avem prosperitate, pace și stabilitate pentru toată regiunea. Aceasta este viziunea noastră pentru regiunea în care ne aflăm. Mai Există și alte domenii de cooperare, de exemplu, conectarea Israelului, a Ciprului și a Greciei și prin Grecia a Europei la o rețea electrică comună. Și este un proiect care se află în uh, faza uh, studiului de fezabilitate deci va fi un nou domeniu de cooperare. În același timp, lansăm uh, uh, cooperarea și în alte domenii cu vecinii noștri din lumea arabă. Sper că am răspuns la toate întrebările. Îmi cer scuze dacă am omis un, un, unele dintre ele. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă mulțumim, doamna ministru. În numele comisiei noastre, în numele tuturor uh, colegilor și colegilor din sală, vă urăm mult succes în timpul președinției uh, dumneavoastră. Ladies and gentlemen, let's start. Doamnelor și domnilor, haideți să trecem la punctul 21, recomandarea către Consiliu și Comisie ce privește un nou acord UE-Rusia. Domnul Zovăd are cuvântul. If I do not disturb him with the... Dacă nu vă deranjează că nu mai puteți să vorbiți cu frumoasa domnișoară. Uh, chairman of the committee goes before any beautiful lady. Președintele comisiei este mai sensibil la farmecele oricărei tinere domnișoare. Dragi colegi, vreau să vă reprezint uh, foarte pe scurt raportul meu. N-are sens să intru în toate detaliile. Dați-mi voie să încep vorbim despre, despre linia generală de gândire a acestui raport. Trebuie să avem un parteneriat cu Rusia, dar nu vrem nici să fim împiedicați să formulăm critici la adresa Rusiei. Noi întotdeauna sperăm că lucrurile se vor îndrepta în direcția cea bună, dar de la an la an ne-am dat seama că acest lucru nu este realist și că trebuie să fim din ce în ce mai critici cu partenerul nostru mai mult decât ne-ar place. Aș vrea să mai vorbesc despre caracterul acestui parteneriat. În trecut deja exista o dezbatere ca să știu dacă este unul de natură strategică sau nu. Răspunsul meu este că ar trebui să fie un parteneriat strategic, ar trebui să tindem către un parteneriat strategic, dar condițiile nu sunt încă întrunite. Căci, în calitate de partener strategic, ar trebui să existe niște principii morale, niște scopuri împărtășite, ceea ce nu este încă cazul de partea Rusiei și atunci încerc să găsesc o formulă în care să spunem că ne dorim ca ei să fie un partener strategic, dar că deocamdată nu îndeplinesc criteriile. În ce privește uh, derularea negocierilor, nu are sens să intru din nou în detaliu. Informațiile mele de la persoanele care se ocupă de aceste negocieri sunt că s-au înregistrat ceva progrese, dar acestea sunt lente, aproape nesemnificative și multe chestiuni au rămas încă deschise. Din nou, principiile democratice trebuie să fie incluse în negocieri. Nu putem să avem un parteneriat cu Rusia numai pe aspecte economice sau acele domenii unde cooperarea oricum uh, este intensă, chiar și fără acest uh, acord de parteneriat. Și noi trebuie să spunem foarte clar că ceea ce se întâmplă acum, de exemplu, cu legea ONG-urilor, este dezamăgitor și trebuie să includem în raport și această evaluare a legii pe care tocmai am pomenit-o, care nu poate să fie decât una negativă. Acum, Rusia este o membră a OMC și în, în mai multe alineate facem trimitere la acest fapt, pentru că de aici decurg noi obligații pentru Rusia și poate că este o nouă oportunitate pentru partenerul nostru. Mereu Rusia ne spune că avem acum o Uniune Vamală și relația trebuie să se facă între UE, trebuie să existe între UE și Uniunea Vamală. Noi nu suntem de acord, noi vrem să negociem cu Rusia. Rusia nu poate să devieze de la această direcție pe care au luat-o discuțiile. Da, dacă într-o etapă ulterioară vrem să avem o relație cu această Uniune Vamală, de ce nu? Dar acum nu este vorba despre negocierea unui parteneriat între UE și această Uni Uniune Vamală din care fac parte și Kazakhstanul și Belarusul, ceea ce pe noi ne atrage foarte mult. Ar fi mai degrabă un, uh, o lovitură uh, adresată Ucrainei. Mm, eu vreau să fac referire și la societatea civilă, la faptul că nu au fost încă făcute reformele necesare și acest lucru trebuie menționat. În ultimele luni, practic prima jumătate a acestui an, societatea civilă a căpătat mai multă greutate, dar nu a fost sprijinită, cel puțin nu suficient, de populație. Și vedem cum reacționează Rusia, inclusiv în cazul doamnei Sobciac, și cum poliția rusească intră în case, confiscă bani și bunuri. Nu, așa. Trebuie să-i tratăm pe reprezentanții societății civile și trebuie să denunțăm acest lucru cu multă tărie. Dialogul pe tema drepturilor omului trebuie să fie consolidat. Este o parte importantă a oricărui acord dintre UE și Rusia. Am denunțat în nenumărate rânduri încălcarea drepturilor omului. Rusia ne-a spus că acest lucru se întâmplă și în Uniunea Europeană. Da, este adevărat, dar asta nu trebuie să ne împiedice să Uh, subliniem și ce se întâmplă în Rusia. Și ei nu trebuie să se folosească de această, această scuză, să spună că trebuie să ne măturăm mai întâi propria curte înainte de a critica pe ei. Nu. Corupția, numai ca să o pomenesc, Rusia ar trebui să se luptă mai în interesul ei de altfel împotriva corupției. Se spune că din cauza corupției Există regiuni care nu uh, mai primesc suficiente investiții. Dar eu vreau să spun că există și companii care funcționează foarte bine fără corupție, dar e adevărat că în foarte multe orașe există această corupție bine organizată între companii și municipalități. Am menționat și provocările globale, cred că le sunt clare pentru toată lumea. Tot apropo de corupție, am vorbit și despre programele de modernizare a economiei. Modernizarea nu trebuie să fie numai un proces tehnic. Aici trebuie să fie inclus și statul de drept, respectarea legislației, respectarea drepturilor civile. Este important să avem o imagine destul de cuprinzătoare a acestui proces de modernizare al, economiei. Cooperarea în domeniul energiei, bineînțeles, este deosebit de importantă, dar trebuie să spunem foarte clar că noi hotărâm de unde ne aprovizionăm cu energie. Rusia va fi un furnizor important încă mulți ani de aici înainte dar noi ne dorim o diversificare a surselor de aprovizionare și cred că acele gazoducte și oleoducte trebuie să rămână de actualitate, deoarece dialogul nostru cu Rusia va fi cu atât mai deschis dacă noi con- continuăm să depunem eforturi pentru a diversifica sursele de aprovizionare. Și aș vrea să uh, conchid spunând că am ținut cont de compromisul la care s-a ajuns în uh, raportul uh, PESA. Da, ne dorim să avem un parteneriat, ne dorim ca Rusia să fie un partener strategic, însă încă o dată toate condițiile trebuie să fie întrunite. Există multe lucruri în interiorul Rusiei unde nu s-au înregistrat niciun fel de progrese. Și indiferent de ce acord s-ar semna între UE și Rusia, vor exista aliniate care vor vorbi despre statutul civilă, despre drepturile omului, despre statul de drept. Nu putem să acceptăm un partener unde uh, se votează legi care, de exemplu, împiedică munca ONG-urilor. Mulți dintre noi am avut de-a face cu organizațiile neguvernamentale și știm foarte bine că există uh, ONG-uri în Rusia care muncesc din greu, muncesc foarte serios și joacă un rol cheie și tocmai activitatea acestor ONG-uri nu trebuie să fie uh, împiedicată. Ori autoritățile mereu încearcă să le pună bețe în roate și noi trebuie să uh, criticăm această atitudine. Nu numai de dragul societății civile, uh, ci și pentru faptul că aceste ONG-uri, așa cum spuneam, fac cu adevărat mult pentru a schimba fața Rusiei contemporane. Deci, pe ansamblu, un raport cu un ton pozitiv, dar, așa cum mi-au spus mie negociatorii, încă suntem în fazele preliminare ale acestor negocieri. Eu vreau să rămân optimist, însă deocamdată răspunsul Rusiei la ofertele noastre nu au fost foarte convingătoare. Și eu am dorit să am un raport echilibrat. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să fac această prezentare și vă stau la dispoziție pentru a vă asculta observațiile și întrebările. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Zvoboda. Îi dau cuvântul întâi doamnei Omen Reuten, care este raportat din număr din partea PP. Ehm, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Svoboda pentru acest uh, proiect de aviz care mi se pare bun, complet și sunt uh, de acord și cu structura pe care a ales-o pentru acest text. Sper că vom reuși să păstrăm textul uh, scurt, dar sigur că acest lucru va depinde de colaborarea bună între raportori și raportorii din umbră. Domnule președinte, a venit vremea să avem un cadru cuprinzător pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Pentru că în ultimii ani, colaborarea noastră a fost uh, marcată de tot felul de evenimente, mai bune și mai puțin bune. Dar pot să constat că parteneriatul strategic pe care ni-l dorim nu se găsește într-o situație foarte ușoară. Deja negociem uh, de atâta timp uh, Uh, pentru a ajunge la un acord uh, și, din păcate, nu facem progrese mari. Eu cred că acest proces ar trebui accelerat și dacă nu reușim, atunci trebuie să vedem cum stau lucrurile. În orice caz, noul acord trebuie să fie unul orientat spre viitor. Rusia este cel mai mare vecin al nostru și avem nevoie de o agendă ambițioasă pentru relațiile cu acest stat. Eu uh, cunosc uh, colegi ruși care uh, vor tot timpul ca toate dispozițiile să fie extrem de detaliate. Și atunci, sigur că în toate detaliile se pierd anumite cerințe care trebuie să fie clar respectate. Uh, dar mie îmi lipsește în această relație conceptul de reciprocitate. Acesta trebuie să fie în centrul acordului, pentru că dacă nu, nu se întâmplă nimic. Recent, Duma rusească s-a pronunțat în favoarea acordului OMC, ceea ce înseamnă că noi, europenii, putem să ne orientăm în funcție de cerințele OMC. Ne dorim un acord care să nu se refere doar la comerț. Domnule Landsbergis, vă rog să, vă rog să vă treziți. Da, domnul Landsbergis ă, este ocupat cu altceva. Ă, discută la telefon. Deci e vorba de un acord care să nu se refere doar la economie și la comerț. nu e vorba doar de comerț, economie, energie. E important în același timp să discutăm și despre valorile importante pentru noi, principiile democratice, drepturile omului, statul de drept, mai ales statul de drept. E o, e o premisă dacă vrei să ai bune relații economice. Sigur, energia este în continuare un domeniu foarte important, așa cum a spus și domnul Svoboda. Ne-am dat uh, seama, de fapt mi-am adus aminte acum despre manifestul pentru energie, care nu este menționat. Văd că nu mai este, nu mai apare această sintagmă în text. Am și niște observații specifice. Se vorbește despre indicatori în acordul de asociere. Adică, de la ce porn- premise pornim? Că avem nevoie de un acord de asociere sau ne gândim la un acord de parteneriat? Oricum ar fi, oricum ar sta lucrurile, trebuie să găsim un curs bilateral. Apoi, în ceea ce privește Uniunea Vamală, la care se referă domnul Sovoda în text, eu am aici îndoielile mele. pentru că ați ales uh, o formulare, ați spus că dacă, un, uh, dacă Rusia intră în Uniune Vamală cu Kazakhstanul și cu Belarusul, atunci trebuie să vedem cum reacționăm noi. Um, domnul Svoboda menționează sintagma obligații internaționale în, în text. Eu cred că Rusia trebuie să-și uh, asume responsabilitatea pe care o are la nivel internațional. Este membru în uh, Consiliul de Securitate al uh, ONU și este acum membru OMC și e vorba nu doar de niște obligații, ci e vorba de o responsabilitate care trebuie asumată. Vom încerca să um, facem formularea mai fermă în anumite părți ale textului și vom, vom încerca împreună să păstrăm textul uh, scurt, concis. Grupul PP dorește să colaboreze cu dumneavoastră pentru a avea un text uh, clar, uh, ferm și care și elocvent care să poată fi susținut de întregul Parlament European. Un text care să arate cât de important este acest acord cu Rusia. Președintele, uh, da, îi dau cuvântul doamnei Oiuland. Thank you, Chairman. Well, Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să spun câteva cuvinte despre acest punct de plecare foarte bun, o propunere excelentă, cuprinzătoare, care include punctele cele mai importante din cooperarea noastră bilaterală cu Rusia. Trebuie spus aici, este foarte important acest lucru, că Rusia este nu numai partenerul nostru, dar și membru al Consiliului de Securitate al ONU și Consiliul ONU și și vedem ce datorii și-au luat, mai ales când au aderat la Consiliul uh, Europei. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar referindu-mă la societatea civilă, ați vorbit dumneavoastră despre uh, limitarea legislației în acest domeniu. E drept că se pun din ce în ce mai multe piedici în calea liberei asocieri și libere organizării în Rusia. Ca raportor din umbră, m-am întâlnit și eu și alți colegi cu uh, reprezentanții opoziției ruse care ne vorbesc de o sumedenie de probleme în acest uh, domeniu. Cel mai recent caz de restricționare al uh, libertății societății civile nu vine doar prin legislație, ci și printr-o propagandă puternică împotriva ONG-urilor care sunt numite spioni ai Occidentului. Situație foarte tulburătoare, de neînțeles pentru mine. Eu nu înțeles cum se desfășoară această propagandă și în ce scop de către autoritățile de la Kremlin. Sunt într totul de acord în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Și propunerea eliminării vizelor pentru călătorii scurte. Un lucru foarte important, nu doar pentru societatea civilă, mai ales pentru studenți, dar și pentru oamenii de afaceri. Rusia aderă la OMC, deci ar trebui să putem să Cooperăm îndeaproape cu rușii pe acest uh, domeniu pentru a reuși să acoperim toate punctele foi de parcurs la care s-a convenit între Uniunea Europeană și Rusia. Din ce în ce mai mulți uh, reprezentanți ai mediului de afaceri uh, rusesc încearcă să obțină autorizație în Rusia de a-și uh, relocaliza um, afacerile în uh, țări europene, iar aceste uh, restricții ale vizelor reprezintă, reprezintă piedici în relațiile bilaterale. Iar aici mă refer la relații bilaterale cu societatea civilă și cu mediul de afaceri rus. Al treilea lucru pe care aș dori să-l spun se referă la corupție, care este menționată pe scurt aici, dar aș dori să se facă o legătură și cu aderarea Rusiei la OMC. Știm de la reprezentanții opoziției, societății civile, mediului de afaceri, că corupția este endemică în regimul de la Kremlin, iar noi nu putem să închidem ochii la această realitate. Aderarea, aderarea Rusiei la OMC nu ar face decât să lesnească lucrurile pentru companiile corupte, dându-le mai multe legături cu vestul. Ar trebui să fie exprimată mai clar această legătură între aderarea Rusiei la OMC și corupție. Știm uh, din presă că grupul Cluev, care există în continuare, își desfășoară activitatea în alte țări, cumpără face tranzacții imobiliare și așa mai departe. Trebuie să ne să spunem acestor lucruri pe, pe nume, fiindcă nu este în interesul nostru și nu este în interesul rușilor deloc. Iată ce vreau să vă spun pe scurt. Aș pune răbdare să cooperez și cu ceilalți raportori din umbră. Sper că până la urmă vom avea un raport foarte bun. Äh, Herr Schulz. Mulțumesc, acum cuvântul domnul Schulz. Uh, e bine că avem un proiect de raport și de aceea îi mulțumesc raportorului. Și sper că în decursul negocierilor vom ajunge și la un numitor, un numitor comun, pentru că nu sunt de acord cu premisa dumneavoastră, și anume că în relațiile cu Rusia există mici progrese. Eu cred că, din potrivă, mai degrabă există niște regrese uh, clare. Și acest lucru trebuie să-l spunem cu voce tare. Nu avem un parteneriat strategic, suntem foarte departe de acesta, nu avem nici măcar un parteneriat de securitate. Să spunem doar Siria. Aici se vede foarte clar că avem poziții diametral opuse. Uh, Rusia este complice acum la acest conflict, complice la, la um, teroare și la uh, aceste omucideri uh, prin faptul că susține cu arme regimul. De asemenea, în conflictul uh, nuclear cu Iranul, nici aici nu vedem un parteneriat strategic cu Rusia. Același lucru este uh, valabil și Uh, în ceea ce privește uh, scutul uh, antirachetă al NATO, unde Rusia arată foarte clar că nu dorește să fie de partea noastră. Nu trebuie să ne reîntoarcem acum la războiul rece. De asemenea, este greșit să spui uh, uniune vamală. Putin vorbește despre o uniune euroasiatică, dar întotdeauna a subliniat că își dorește o poziție uh, specială ca mare putere ce este pentru a negocia cu Uniunea Europeană. Și asta cred că este doar un șiretlic uh, incredibil de evident uh, al lui Putin. Deci nu vom mai negocia cu Belarus, cu Lukashenko, nu vom mai ajunge la acești oameni dacă va exista o Uniune Eurasiatică. Uh, discuția se vor purta între Uniunea Europeană și această Uniune uh, care va fi reprezentată de cei mai puternici, adică de Rusia. Uh, și Rusia va negocia apoi separat cu statele membre, în același timp cu statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, temerile celor care au uh, protestat în decembrie și mai târziu cu privire la uh, faptul că vor fi restrânse libertățile civile, din păcate acestea s-au dovedit adevărate, pentru că Duma nu face decât să uh, voteze tot mai multe uh, legi restrictive, legea privind demonstrațiile, legea privind uh, funcționarea ONG-urilor. Uh, totul uh, se întâmplă uh, foarte repede uh, și ONG-urile care sunt, nu sunt de partea guvernului sunt stigmatizate ca fiind tot felul de agenți cu interese care vor să, care au făcut rău imaginii acestei țări. În orice caz, organizația care dorește Uh, să ONG-ul cel mai uh, important uh, um, despre care s-a vorbit mult în ultima vreme nu este acceptat în Rusia și este subminat activitatea chiar dacă este susținut de Uniunea Europeană. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu internetul, mass media este în mâna Kremlinului, de fapt, în mare parte, um, și sub pretextul combaterii pornografiei, uh, uh, de exemplu, uh, se restricționează foarte mult libertatea de exprimare pe inter, internet. De asemenea, trebuie să tragem lecțiile, să învățăm niște lecții din cazul Magnitsky, pentru că pe fond lucrurile nu s-au clarificat. În orice caz, redactorul Novaia Gazeta um, a fost um, Uh, a fost reținut și a fost uh, amenințat de, uh, la Procuratura Generală cu sancțiuni foarte puternice. E vorba de niște um, practici absolut îngrozitoare. Nu putem să uh, discutăm cu această țară, uh, crezând că avem un dialog critic și că uh, putem să vedem uh, evoluții pozitive în Rusia, pentru că, din păcate, lucrurile stau tocmai pe dos. Mulțumesc, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc domnului Svoboda pentru că a prezentat un proiect de raport care uh, este o bună, uh, un bun material de discuție și de gândire de asemenea. Doamna Omen Reuter ne-a spus că acest parteneriat uh, este destul de departe în viitor și că nu facem progrese. Și cred că atunci ar trebui să ne întrebăm de ce nu. Și văd anumite răspunsuri la această întrebare în în raport. La punctul E, raportorul se referă la faptul că Uniunea Europeană continue să fie angajată pentru um, consolidarea relațiilor cu Rusia pe baza uh, unor un, principii universale și a unor valori universale. Suntem cu toții de acord, dar în același timp în acest parteneriat, fie că e strategic, uh, uh, durabil, uh, vizionar de viitor, cum va fi, acesta va hotărâ cum vor evolua relațiile între Uniunea Europeană și Rusia. Și la punctele N și U se menționează care sunt interesele comune. 1. Provocări globale, non-proliferare, combaterea terorismului, soluționarea pașnică a conflictelor, securitatea energetică, dimensiunea arctică, schimbări climatice, reducerea sănăciei și la U se spune apoi stabilitate, polit- cooperare politică și dezvoltare economică. Deci, ă, acestea sunt recomandări pentru Comisie, Consiliu, uh, Serviciul de Acțiune Externă. Uh, pentru că ce înseamnă aceste lucruri pentru relațiile bilaterale? Cred că ar trebui să discutăm în uh, profunzime acest raport și să, să reușim să dăm un mandat de negociere sau o recomandare pentru negociere foarte bine fixată pe niște obiective, pentru că sunt de acord cu raportorul, Federația Rusă este uh, partenerul, nu Uniunea Vamală. În același timp însă, cred că trebuie să spunem foarte clar că ne așteptăm ca Rusia să își uh, clarifice poziția față de Uniunea Vamală sau Uniunea um, Euroasiatică, așa cum a spus uh, antevorbitorul meu. Pentru că pentru uh, a avea un parteneriat solid pe viitor, trebuie să știm exact care sunt punctele noastre comune. Și aici lipsește um, cultura, știința, cercetarea. Este un domeniu care lipsește cu totul din uh, text. Oare nu este și acesta un domeniu unde am putea să avem un parteneriat uh, strategic? Și, într-adevăr, uh, așa cum a spus și raportorul și și colegii, um, trebuie să ne exprimăm poziția critică față de legea privind ONG-urile, uh, legea cu privire la dreptul de adunare, trebuie să fie criticate pentru că drepturile omului nu sunt favorizate prin aceste legi și ne dorim, uh, ne dorim uh, transparență, ne dorim uh, ca oamenii să poată să aibă încredere în justiție în, în Rusia și vrem să vedem în ce măsură putem să contribuim la acest lucru. Um, sper că vom putea, după ce, mă rog, printr-o strânsă colaborare, să ajungem la un text echilibrat pe care să-l putem da ca recomandare um, de negociere. Da, poate colega care ia cuvântul poate să vorbească mai, mai scurt, doamna Badia, pentru că știți, doamna Vaidere, um, da, îmi pare rău, eu aș fi vrut uh, să vorbesc un pic mai mult, dar din păcate, ce să fac dacă nu avem decât atât timp? În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru că domnul Svoboda a făcut o treabă foarte bună, cred că e o bază uh, foarte bună și trebuie să spun că um, uh, îl, îl compătimesc pentru că am auzit că sunt vreo 4.000-5.000 de amendamente la acest text. În primul rând, ca um, raportor pentru comerțul uh, internațional, pentru Comisia pentru Comerț Internațional, um, cred că e important să avem un acord cu putere juridică cu privire la investiții. Eu am fost raportor la INTA pentru alimente și materii prime și am văzut multe probleme care persistă. Și sigur, în ceea ce privește contrafacerea produselor, și acesta e o mare problemă în Rusia. Drepturile de proprietate intelectuală, toate aceste elemente sunt importante din punctul de vedere al comerțului internațional. Sigur că mai sunt chestiuni rezolvate referitoare la uh, aprovizionarea cu energie a Poloniei, Slovaciei, țărilor baltice și cred că trebuie să ținem cont de modul diferit de înțelegere al istoriei și am propus uh, uh un grup de permanent de discuții privind istoria, pentru că acest lucru este important pentru prezent și pentru viitor. Vreau să spun Câteva cuvinte despre vize. Eu nu sunt atât de optimistă ca uh, draga mea colegă, doamna Oiuland, cu privire la regimul de vize. Cred că, în primul rând, trebuie să evaluăm regimul de facilitare a vizelor în forma sa actuală. Pentru că eu nu văd în acesta poziția noastră. Trebuie să vedem ce e bun pentru noi, în primul rând. Și eu știu uh, cum sunt uh, oamenii de afaceri ruși, un grup foarte interesant și nu cred că uh, pentru acest grup un regim de facilitare a vizelor ar fi în favoarea noastră, de fapt. De aceea trebuie să rugăm Comisia Europeană să exploreze puțin, să vadă ce a adus acest prim an de regim de facilitare a obținerii vizelor. Am fost foarte impresionată împreună cu colegul meu Werner Schulz când a fost în delegație în Rusia și am văzut acest uh, lucru. Ceea ce a spus el, deja tot ce a spus el, asta am văzut la fața locului, nu pot să fiu de, decât de acord cu el, nu vreau să repet. Și referindu-ne la vize, um, regimul de liberalizare a vizelor ar trebui să fie extins la întreaga regiune, nu doar la Rusia. Ar fi o practică greșită dacă repetăm uh, uh, acest lucru, pentru că în uh, Abhazia și Osetia de Sud, Rusia uh, avea un regim de facilitare a vizelor și Georgia nu. De aceea, cred că trebuie să luăm în considerare întreaga regiune aici. Hannes a spus că raportul probabil nu este atât de pozitiv pe cât și-ar dori. Și am să închei imediat. Cred că trebuie să fim obiectivi, trebuie să evităm standardele duble și trebuie să abordăm Rusia cu aceleași standarde cu care abordăm Georgia, Azerbaijanul, pentru că deteriorarea drepturilor omului este absolut evidentă în Rusia și singura speranță este că mișcări, mișcările democratice vor câștiga și ele forță. Asta am vrut să spun în două minute. <laughs> Vielen Dank. Uh, I would like to thank uh, colleagues Popular for preparing good Mulțumesc uh, colegilor care au uh, pregătit o foarte bună bază pentru această rezoluție. După cum a spus, uh, natura parteneriatului nu a fost încă definită, iar uh, condițiile pentru un parteneriat strategic nu sunt încă întrunite. Acesta este un punct foarte important uh, în această rezoluție. Iar așa cum s-a spus, din păcate, există rămășițe de comportamentale al războiului rece în această zonă. Eu am o întrebare încă de la prima pagină la B mare, unde se spune că UE și Rusia sunt interdependente, atât la nivel politic cât și economic. Am unele îndoieli în ceea ce privește termenul politic, fiindcă sistemele noastre politice sunt foarte diferite. Acest termen politic ar putea fi înțeles uh, greșit, uh, diferit. Poate ar fi mai ușor uh, să eliminăm acest termen. În al doilea rând, trebuie să Um, explică mai concret termenul modernizare, fiindcă este un fel de uh, repetare a ce însemna acum 25 de ani perestroica. O expresie a crizei sociale și economice a URSS-ului de atunci. Modernizarea este un termen general și ambigu. Dacă îl folosim, ar trebui să-i dăm mai mult conținut și să-l definim așa cum îl înțelegem noi. Mă încurajează elementele de condiționalitate din acest uh, proiect de document. Cred că este un punct de plecare pentru, o rela- pentru relații constructive și realiste. La S și T se cere respectarea regulamentelor OMC una dintre condiții. Apoi, uh, obligativitatea capitolului energetic, dialogul cu privire la drepturile omului, acordurile ulterioare trebuie să includă și o clauză referitoare la protecția drepturilor omului. precum și sisteme de referință privind acestea. Aș dori să mai adaug două idei. În primul rând, în ceea ce privește condițiile de funcționare a firmelor uh, vestice și investițiile în Rusia. Aș dori să se pună accent pe transparență și reciprocitate, fiindcă aici este o legătură directă cu corupția. Iar rezultatul este adesea că firmele din Occident trebuie să facă față situației din Rusia trebuie să se adapteze și deci să practice corupția. Iar al doilea mesaj pe care am putea să-l transmitem, să-l transmitem ar fi că îi cerem Rusiei să respecte drepturile vecinilor de a lua decizii independente. Am discutat despre Georgia săptămâna trecută, unde Rusia este foarte profund implicată la nivel decizionar. Unul dintre punctele slabe îl reprezintă incapacitatea Uniunii Europene de patru ani de zile de a convinge Rusia să respecte întru totul acordul UE-Rusia din, din august 2008 în ceea ce privește încetarea activităților militare în Georgia. Echipele de monitorizare încă nu au, nu au voie uh, să pătrundă în Georgia, ceea ce reprezintă o atitudine umilitoare față de Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă că există neîncredere în eficiența politicii noastre externe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Spre domnul Tanak și felicitări domnului Svoboda. Austria, înainte de extindere, țara sa de lașnile era un exemplu grăitor de țară de unde Rusia s-a retras militar. Am vorbit odată cu un politician uh, rus când Berlusconi a vorbit uh, despre perspectiva de aderare a Rusiei la UE pe termen lung. Uh, vorbea iurea, cum nu era prima dată când se întâmpla, iar uh, Rusia, iar acest politician rus a spus Rusia nu aderă la Uniunile altora, ci ne facem noi propria noastră Uniune. Iată, deci uh, așa se încearcă să se aducă în această Uniune uh, Kazakhstanul, Ucraina și Belarus în această Uniune economică. Eu am admirat întotdeauna istoria, cultura și poporul rus. Rusia este într-adevăr un partener strategic, uh, așa cum este un partener strategic China, pe baza intereselor comune comerciale și de siguranță. Uh, iar acum uh, quartetul ONU uh, cu privire la Siria și la uh, chestiunea nucleară a Iranului, a Coreei de Nord, de poate și cu Serbia, uh, cu președintele Nicole, Nicole, Nicolici. Și poate în ceea ce privește gazele Rusiei, dar uh, în alte părți ale lumii, în Caucazul de Sud, suntem, concur- suntem, com- suntem în competiție. Iar eu cred că Rusia nu dorește din răsputări să sprijine democrația și drepturile omului. Așa cum a spus uh, colega noastră, uh, aderarea sa la Consiliul Europei uh, reprezintă o probă pentru credibilitatea acestei instituții. Eu unul nu îmi fac uh, iluzii de șarte, cred că Rusia percepe lumea în mod sovietic uh, de uh, jocul sumă zero la nivel politic uh, și că nu ține cont de valorile fundamentale pe care, să zicem, că le împărtășesc sau nu cu Occidentul. Dar dacă acceptăm acest lucru, putem să avem un parteneriat cu Rusia și cred că acesta este scopul acestui exercițiu. Dar cred că orice clauze care au legătură cu democrația, drepturile omului, transparența, justiție și așa mai departe, uh, vor fi percepute doar ca vorbe în vânt și probabil că au semnat ei clauze asemănătoare și în alte foruri internaționale pentru ei. Aceste clauze uh, sunt demne doar de a fi semnate și apoi date uitării. Deci haideți să nu ne facem iluzii de șarte, să ne închipuim că Rusia va respecta aceste clauze referitoare la drepturile omului în acordurile cu Uniunea Europeană. Fiindcă rușii știu foarte bine că avem nevoie de ei pe multe teatre. Uh, Uh, de operațiuni internaționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul uh, Lansbergis. Ceea ce a spus uh, domnul Svoboda, relațiile și acest document sunt lucruri foarte importante. Un lucru este foarte important. Dacă Credem uh, în progres și în misiunea noastră de a îmbunătăți, face lumea un loc mai bun. Dacă mai credem încă în această misiune, nu putem uh, nu putem sprijini un parteneriat strategic cu uh, un partener care doar are nevoie de noi și nu împărtășește valorile noastre comune. E vorba de un stat care vrea să înrăutățească lucrurile în lumea întreagă prin intervenții militare, prin uh, ocuparea teritoriilor străine și uh, prin uh, încercarea de a pune bețe în roate celor care încearcă să îmbunătățească lumea și să sporească cooperarea. Sunt câteva aspecte, ca punctul 8 de la considerent, ca de la, la considerentul 8, în ceea ce este un parteneriat, uh, parteneriatul strategic, aș dori să se formuleze altfel uh, lucrurile. Ne-am dorit un parteneriat strategic. Noi am dorit să avem un uh, partener strategic în Rusia. Nu trebuie să facem declarații nerealiste aici. Iar la punctul N, între paranteze, se spune promovează parteneriatul strategic. Eu aș spune aici mai degrabă promovează orice parteneriat pozitiv, fiindcă nu putem să fim parteneri în, fără de legi. Iar apoi la lista domeniilor, soluționarea pașnică a conflictelor, da, acolo nu există parteneriat. Rusia nu vrea să soluționeze pașnic conflictele în zona Caucazului și așa mai departe. Deci, pacea internațională ar trebui să reprezinte principalul nostru obiectiv cu Rusia, dar din păcate lucrurile nu stau așa. Ar trebui ca în acest document să cerem și mai mult ceea ce nu se regăsește în acest document, este punerea în aplicare, de pildă, punerea în aplicare a acordului între UE și Rusia cu privire la revenirea la uh, poziția dinainte de conflictul din 2008. Ce înseamnă poziția consecventă a Uniunii Europene? contestat în mod ciudat acum de stânga. În ceea ce privește acțiunea militară a Rusiei de invadare și, și ocupare a, teri- a unor teritorii. Aceste lucruri există și s-au întâmplat. Nu putem uh, să închidem ochii în, în continuare. Apoi, în ceea ce privește politicile de investiții și bancare, interesul acordat acestora pe viitor se spune că nu trebuie să se folosească politica economică ca armă pentru a dobândi uh, un statut dominant, o... Uh, bineînțeles, mai avem vreme să modificăm textul prin amendamente și sunt sigur că vor fi înaintate amendamente. Uh, Osnutec. Mulțumesc, îi mulțumesc și colegului Svoboda pentru acest raport solid pentru spiritul acestei propuneri. În urmă cu doi ani eram optimist atunci când s-a ajuns la un consens în discuțiile cu partenerul nostru rus privitor la faptul că nu discutăm mai despre modernizarea tehnică a Rusiei, ci și despre modernizarea întregii societăți și am sperat atunci că se vor lansa adevărate discuții strategice. Din păcate, acest lucru a fost contrazis de realitate și că în ce privește chestiunile strategice avem mai degrabă puncte de vedere divergente. Iar în ce privește această lege care a fost adoptată în primă lectură de către Duma, unde se vorbește despre agenții externi, ei bine, vedem că Rusia se îndepărtează de uh, imaginea pe care avem noi uh, despre o societate liberă. Acest text va duce la o adevărată polarizare a societății rusești, pentru că ONG-urile au spus deja că nu vor accepta să se registreze uh, Uh, ca fiind agenți externi. Știm foarte bine ce se ascunde în spatele acestei definiții. Dar ONG-urile care nu se înscriu riscă sancțiuni, sancțiuni foarte dure dacă este să dăm crezare textului care a fost adoptat în primă lectură. Dar acest raport are meritul de a fi clar și concis. Nu are sens să facem tot timpul un catalog, o enumerare uh, a acestor chestiuni. Trebuie să ne concentrăm asupra celor subiecte care sunt cu adevărat importante și asupra celor puncte care sunt cu adevărat fundamentale pentru ca să putem să punem pe picioare acest parteneriat strategic. Deci, da, să evocăm și tot ceea ce ține de drepturile umane. O abordare clară și un limbaj serios. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm just speaking on behalf of the... Vă mulțumesc că vorbesc în numele Serviciului European de Acțiune Externă și am vrut și vreau să vă spun uh, în ce fază se află discuțiile pentru un acord între UE și Rusia. Întotdeauna ne-am dorit să avem un acord ambițios. S-au realizat câteva progrese, dar întotdeauna există și domenii unde batem pasul pe loc, ca de exemplu la capitolul comerț și investiții pentru că încă nu am găsit o înțelegere în ce privește chestiunile energetice. Avem nevoie de un asemenea capitol uh, cât se poate de substanțial, dacă chiar vrem să vorbim despre un parteneriat strategic în adevărata puterea cuvântului cu Rusia. Totuși s-a făcut un prim pas odată cu adoptarea Uh, de către Duma chiar astăzi a um, tratatului de aderare uh, la OMC a Rusiei. Acum Rusia spune că o, part, o mare parte din competențele sale au fost delegate Uniunii Vamale și că nu pot să accepte nimic mai mult, nicio concesie suplimentară față de cele pe care le-au făcut deja Uh, în timpul negocierilor pentru a adera la OMC. Deci am ajuns la un punct de răscruce și noi am primit un mandat uh, să facem un acord cu Rusia, nu cu Uniunea Vamală. Acest lucru va fi repetat partenerului nostru cu ocazia următoarei um, întâlniri la nivel înalt. Vreau de asemenea să subliniez importanța drepturilor omului și a societății civile în relația noastră de parteneriat. Chiar astăzi am avut ocazia să discutăm cu un grup de parlamentari din Rusia. Suntem îngrijorați din cauza faptului că spațiul de manevră pentru societatea civilă devine din ce în ce mai redus din cauza legilor care uh, urmează să fie adoptate în curând, mai ales legea care um, reglementează statutul ONG-urilor. Și, cum spuneam, am vorbit atât cu reprezentanța ai guvernului cât și cu reprezentanța ai Dumei despre uh, diferitele probleme foarte serioase pe care noi le întrezărim în momentul în care aceste legislații vor fi adoptate. și cu asta am încheiat, domnule președinte. Mă rog, Bine, mai dau cuvântul domnului Svoboda în încheierea dezbaterii. Mulțumesc. În primul rând, vreau să vă spun clar punctul meu de vedere. Dacă vrem un nou acord cu Rusia, atunci e nevoie de o majoritate pentru el. Pentru că eu nu cred că avem nevoie de noutăți în Că, că avem neapărat nevoie de un nou acord, dar dacă vrem un acord nou, atunci acesta trebuie să aibă o valoare în plus, o valoare adăugată. Și, într-adevăr, nu avem un parteneriat strategic cu Rusia în ziua de astăzi. E adevărat acest lucru. Vrem un parteneriat strategic, dar în momentul de față există o serie de condiții care nu sunt îndeplinite. Și cred că ar trebui să spunem acest lucru foarte clar. Și acum, scurt, în detalii, acordul de asociere e o sintagmă care e o greșeală în text ce a spus doamna Omen Reuten este corect și se o să face această modificare. E o, o greșeală pur și simplu de tipărire. Cazul Magnitsky, <clears throat> da, într-adevăr, este unul la care trebuie să medităm puțin. Domnul uh, Schulz cunoaște bine situația și Uniunea Vamală, din nou, se spune și aici foarte clar în raportul meu că noi negociem cu Rusia, nu cu vreo Uniune Vamală ceea ce spune și Serviciul de Acțiune Externă. Cercetarea și educație, mm, domnule Schulz, Schulz uh, acestea sunt menționate la punctul Z, poate un pic prea scurt. Um, vizele, da, e clar că în același timp trebuie purtate discuții cu uh, celelalte țări, cu Ucraina și cu Georgia și credem că uh, se va ajunge la o soluție cu Georgia și vom putea face progrese în acest domeniu. În ceea ce privește interdependența politică, da, într-adevăr, recunosc că aici ar trebui să formulăm mai clar lucrurile. Avem o cooperare economică și aceasta ar trebui să ducă și la una politică. Dar nu înseamnă că în momentul de față există o cooperare politică și cred că lucrurile ar putea fi uh, Uh, formulate mai bine. În ceea ce privește modernizarea, am spus foarte clar în text că modernizarea nu este doar o chestiune economică, ci și una de reforme politice. Și sunt deschis, dacă există alte dorințe, de propuneri de formulare, și apoi, în ceea ce privește dreptul vecinilor de a-și, uh, de a-și uh, defini propriul rol, acest lucru este din nou trecut în text. Vrem o cooperare cu Rusia și cu Uh, vecinii uh, noștri în măsura în care și ei vor acest lucru. Mulțumesc încă o dată pentru uh, dezbatere și pentru amendamentele care vor fi depuse și aștept să mă întâlnesc cu raportorii din umbră și vreau să mai spun încă ceva foarte clar. Um, drepturile omului, um, situația ONG-urilor, sunt toate chestiuni care joacă un rol mai important decât pentru Parlament decât uh, poate reiese din negocieri. Pentru noi este foarte important. Dacă în acest domeniu nu se fac progrese, atunci un astfel de acord nu este acceptabil pentru Parlamentul European. Și de aceea cred că este esențial uh, ca să alcătuim nu doar o listă de dorințe, ci trebuie să Uh, formulăm lucrurile foarte clar, astfel încât negociatorii să știe care sunt premisele care sunt absolut necesare pentru noi, ca să nu avem la sfârșit un acord pe care să îl uh, respingem. Nu asta vrem să facem. Trebuie să spunem de la bun început, prin acest um, text, dragi colegi, dacă negociați, negociați, astfel să negociați încât punctele următoare de pe lista noastră să fie îndeplinite, pentru că dacă nu, noi nu putem să acceptăm acordul care rezultă numai negocierilor. Nu e vorba doar de o recomandare, de o poziție, ci e vorba de o stabilire a unor condiții care sunt necesare în, din punctul nostru de vedere, pentru a se ajunge la un acord. Ar fi foarte bine, cred, să ajungem la un acord, dar trebuie să fie foarte clar că nu uh, un acord nu e neapărat mai bun decât, uh, decât niciun acord. Adică depinde de calitatea acordului, dacă el e bun sau nu. Mulțumesc. Președintele vorbește fără microfon. Deadline tabling amendments 5. Da, termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 septembrie puteți să vă mai gândiți la toate răutățile posibile peste vară pe care vreți să le depuneți apoi ca amendamente. Pe 11 octombrie o să votăm. Bine. Atunci trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Vă mulțumim, domnule Svoboda. Și trecem deci la cazul Magnitsky. Aici doamna Oiuland va primi cuvântul pentru a face o introducere. Cred că ne-am încălzit acum cu subiectul Rusia. Haideți să mergem mai departe. Mă bucur că am, avem această rezoluție pe care o discutăm astăzi. Acest uh, document ar trebui să fie perceput uh, mai vast într-o perspectivă mai amplă a abordării Uniunii Europene. După mine, acest document dă un mesaj foarte important partenerilor ruși, și anume că nu dorim să permitem uh, să ajungă în Uniunea Europeană bani spălați, uh, bani murdari din, uh, din domeniul imobiliar, uh, nu îi acceptăm pe acești uh, oameni care sunt în spatele crimelor uh, comise cu sprijinul justiției. Vă reamintesc că în anul 2010, când Parlamentul European a votat pentru raportul anual al drepturilor omului, chiar și atunci aveam această listă de 60 de persoane care fusese um, această listă de persoane care fusese, mă scuzați, ucise în, uh, arest, în arest preventiv. Mă scuzați, care erau vinovate de moartea acestei persoane ucise în, în uh, arest preventiv, care a murit în, în arest preventiv. Avem această listă de 60 de oficialități, 60 de funcționari, iar în ultimul timp, uh, într-un an și jumătate, am asistat cu toții la fenomenul crescând al corupției din Federația Rusă și același lucru s-a întâmplat și cu încălcarea drepturilor omului. În mod con- iar uh, familia lui uh, Sergei Magnitsky a fost uh, victima a unui proces continuu de hărțuire, mai ales mama sa. Deci, rediscutarea acestui, acestei chestiuni este oportună. Ar trebui să sugerăm Consiliului ca în cadrul discuțiilor privind, ca ar, ar trebui să ia măsuri de restricționare a um, eliberării vizelor pentru aceste persoane care se fac uh, vinovate de acest uh, lucru foarte grav, ar trebui să se ia măsuri împotriva lor, să, se, să li se înghețe activele pe teritoriul uh, european. Se face această propunere Consiliului, acest proiect de propunere, pentru a arăta că încălcările drepturilor omului în Rusia sunt foarte ample. avem uh, posibilitatea acum uh, de a lua măsuri restrictive împotriva celor care se fac vinovați în Rusia de încălcarea drepturilor omului și facem aceste lucruri pe baza unor uh, dovezi foarte clare pe care le avem. Să nu uităm că Congresul American a votat deja legea Magnitsky în ambele camere și la iar acum se ajunge în plen, se dorește uh, să se aprobe și amendamentele la această legislație, iar în ceea ce privește înghețarea activelor bancare pentru acești funcționari, cred că e clar că și băncile europene, bănci partenere băncilor americane, trebuie să ia aceleași măsuri. Nu există niciun mod de a ocoli înghețarea activelor. Acum două săptămâni m-am deplasat la Washington și m-am întâlnit cu cu conservatori și democrați, membri ai Senatului american. Și trebuie să vă spun că am avut discuții foarte ample în ceea ce privește parteneriatul cu Rusia, în ceea ce privește valorile comune și în ceea ce privește îngrijorările comune ale partenerilor. Noi suntem parteneri, noi și partenerii noștri transatlantici încercăm să îmbunătățim relațiile cu Federația Rusă, iar aceste lucruri sunt foarte îngrijorătoare. Aș cu nerăbdare discuția care va avea loc și cred că trebuie să mergem mai să ducem mai departe acest proiect de raport până în luna septembrie, când vom mai avea încă o discuție la reuniunea noastră AFET. Pe scurt, domnule președinte, spune domnul Salafranca. Domnul Protasevici este raportor din umbră al grupului nostru și mi-a cerut să vorbesc în numele său și să transmit uh, un mesaj de sprijin a acestui proiect uh, de recomandare. Domnia Sașa a exprimat uh, ieri părerea în acest sens. Aș, suntem de acord în linii mari cu abordarea doamnei raportor din acest text, care însă ar putea primi unele adăugiri, mai ales la alineatul 1. Ar fi binevenit să se opereze o adăugire aici, unde, spune un, unde se spune caz tragic și se dorește aducerea în fața justiției a tuturor celor vinovați. Ar trebui să solicităm autorităților ruse, rusești să reformeze justiția. Raportorul din umbră are unele îndoieli în ceea ce privește formularea măsuri restrictive împotriva uh, inculpaților uh, cel, uh, celor care comit uh, încălcări. Dat fiind dezbaterea generală privire la Rusia, cred că ar trebui să introducem unele condiții în ceea ce privește drepturile oamenilor, drepturile omului și libertățile fundamentale în discuțiile noastre cu Rusia. S-a făcut deja această legătură de către domnul Svoboda și cred că ar fi foarte bine să încercăm să creăm această legătură și în textul de față. Această recomandare făcută Consiliului este uh, rațională, dar poate că ar trebui să schimbăm ordinea, punctul 2 să fie punctul 1. Facem să operăm această modificare. Nu, nu vreau să mă întind prea mult, dar doram să exprim vederile domnului raportor din umbră care sprijină acest text în linii mari. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Cristina Ioiuland, pentru acest uh, text prin care îi cere Consiliului să intervină, să devină activ în acest uh, caz, um, pentru că, într-adevăr, ar trebui uh, și Parlamentul European a cerut deja ca acești uh, ofițeri, acești funcționari care au fost implicați în cazul Magniții să fie pedepsiți prin retragerea posibilității de a călători și așa mai departe, dar nu s-a întâmplat nimic. Cazul Magnitsky nu este, din păcate, un caz uh, unic, nu este o excepție, ci este un uh, uh, exemplu extrem care ne arată cât de uh, în, în ce pericol se află persoanele care vor să combată corupția în Rusia. Și, de exemplu, dacă ne gândim la uh, Alexander Lebediev, care a încercat să lupte împotriva corupției, a fost uh, uh, hărțuit cu tot felul de uh, verificări la uh, sediu uh, și uh, redactorul de la Novaia Gazeta a fost, uh, a fost răpit, a fost dus într-o pădure și acolo uh, i-a apărut în față uh, procur- procurorul general care l-a amenințat cu execuția. Deci vă dați seama ce se întâmplă în această țară. Uh, deci, cazul Magnitsky este un, uh, un caz uh, tragic. Acest om a fost executat în închisoare uh, și cred că Uniunea Europeană ar trebui să ceară măsuri, pentru că am așteptat mult prea mult timp, am dat Federației Ruse timp să acționeze în acest dosar. E clar că există acest amestec că uh, funcționarii au uh, fost vinovați în cazul Magnitsky, că au știut ce se întâmplă um, și Federația Rusă n-a făcut nimic din potrivă, l-a inculpat Magnitsky uh, postum, hărțește uh, familia, deci e clar, trebuie să luăm o poziție fermă odată și pentru totdeauna. Președintele, fără microfon. Domnul Kellam, mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru această inițiativă oportună. Pentru că, într-adevăr, timpul a expirat, acum trebuie făcut ceva. Și în ultimii doi ani, o serie de încălcări ale dreptului omului, de grave încălcări, au avut loc, numărul lor a crescut, corupția a crescut. Deci Trebuie, trebuie să începem cu cazul Magnitsky, pentru acesta este bine documentat. Dar există multe alte cazuri de asemenea. Și, dacă îmi permiteți, acesta este cel mai mic gest politic pe care am putea să-l facem, care are o potențială valoare adăugată, o, o valoare pozitivă în ceea ce privește comportamentul administrației ruse și necesitatea de a-și reforma sistemul uh, judiciar. Deci, e uh, o acțiune necesară, de o, e vorba de o condiționalitate sănătoasă de care avem nevoie și sper din suflet că vom putea să urmăm exemplul Congresului American. Dacă am putea să facem acest lucru, atunci am putea avea o mult mai mare influență pozitivă asupra comportamentului administrației ruse. Președintele dă cuvântul fără microfon. Vă mulțumesc tot respectul pentru doamna Oiulan pentru această inițiativă. Inițial am fost sceptic, mă gândeam dacă acest text va fi necesar sau chiar eficient. Dar, ca să spun așa, suntem pe nisipuri mișcătoare. Noi n-am mai încercat niciodată așa ceva în Parlament, aproape că ne depășim competențele, nu trebuie să ne amestecăm în treburile interne ale unei țări terțe, dar e adevărat că este vorba de un fapt cu o mare valoare simbolică, este un caz model și putem să trimitem un mesaj Rusiei și poate și altor țări pe viitor, să le arătăm că chiar suntem foarte serioși atunci când spunem că sprijinim drepturile fundamentale. Și așa cum s-a mai spus, în țări precum Rusia, care este membra a Consiliului Europei și care a ratificat toate aceste mecanisme pentru a garanta independența puterii judiciare, statul de drept și drepturile omului. Dar, din păcate, nu este adevărat, toate acestea nu se respectă și trebuie să aduc un omagiu autorului acestei campanii internaționale care a vizitat mai multe parlamente internaționale, inclusiv Congresul American, pentru a atrage atenția asupra nedreptăților care îi se făceau. Și a existat o tentativă și pe lângă Casa Comunelor, unde s-a um, votat o rezoluție cu caracter neobligatoriu în care s-a dorit uh, uh, luarea de sancțiuni pentru cei care s-au făcut uh, vinovați uh, de um, moartea acestui om și știu că în mod neoficial oricum exista o listă cu nume, deși bineînțeles că există căi de atac uh, pentru partea rusească. Cum spuneam, eu eram oarecum uh, uh, neconvins, dar sper că acest text va fi sprijinit cu o majoritate covârșitoare, pentru că, în caz contrar, chiar nu va fi decât o furtună într-un pahar cu apă și sperăm ca măcar o dată Kremlinul, în loc să spună că nu-i pese, nu-i pasă, să plece urechea la ce avem noi de spus. Am sperat ca în noua eră Putin să fie îmbunătățită oarecum situația, dar din păcate, deocamdată, uh, familia acestui uh, activist care a decedat are încă uh, uh, momente grele de trecut. Vă mulțumesc, doamna președinte, și eu sunt foarte dezamăgit de lipsa de uh, progres în ancheta în acest caz. Noi am contactat toate forurile competente, inclusiv la nivelul cel mai înalt. Domnul președinte Van Rompuy a scris o scrisoare înainte de ultimul summit ca să vorbească despre acest caz. El a spus că acest caz este un simbol pentru statul de drept și felul în care funcționează justiția în Rusia și a rugat uh, președintele, l-a rugat pe președintele Putin să finalizeze ancheta. De asemenea, a pus și problema uh, uh, condamnării postume uh, și uh, a uh, hărțuirii familiei. Cum spuneam, noi încercăm să exercităm presiuni pentru ca această anchetă să fie încheiată și să fie aduși în fața justiției toți cei care uh, sunt vinovați pentru moartea uh, acestui om. În ce privește sancțiunile, dați-mi voi să spun doar că în domeniul afacerilor externe este un instrument de uh, ultim resort și că oricum există niște linii de orientare în această privință pe care noi le respectăm. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, termenul limită de depunere a amendamentelor. 29 august, pe 20 septembrie va avea loc votul. Herzlichen Dank. Wir haben die letzte Sitzung vor der Sommerpause und haben. Vă mulțumesc. Suntem la ultima ședință înainte de vară și mai avem trei puncte pe ordinea de zi. În acordul uh, raportorilor din umbră, aș dori să avem o discuție scurtă de 5 minute despre acordul comercial cu Columbia și Peru și America Centrală împreună, astfel încât să avem ocazia să avem o dezbatere cu viitorul ambasador al Uniunii Europene de la Alger. Sunteți de acord? Domnule Salafranca, aveți cuvântul. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-aș fi dorit să acordăm acestor subiecte importanța cuvenită și de aceea aș vrea să fac mai întâi două afirmații, pentru că problema este aceeași și obiectivele sunt comparabile. Chiar dacă uh, într-un dosar e vorba despre catalogul de competențe al comisiei noastre, pentru că este vorba despre un acord de asociere, iar acordul pluripartit depinde mai degrabă de competența INTA și noi nu trebuie decât să redactăm un aviz. Trebuie să înscriem aceste două puncte în perspectiva istorică a dialogului politic între Uniunea Europeană și aceste țări din America Latină. Un dialog care a avut loc în cadrul summiturilor. Am ajuns la a patra generație de acorduri între Uniunea Europeană și America Latină. Mai întâi a fost, prima generație a fost acorduri de bună înțelegere și cooperare, a doua generație de acorduri de natură științifică și tehnică, a treia generație acorduri care se bazau pe principiile democrației și acum această a patra generație de acorduri în care se vorbește despre um, liberalizarea schimburilor comerciale, în plus față de valorile democratice. Am trecut de faza concesiilor bilaterale, uh, așa cum am început cu, în relațiile cu Columbia și cu Peru. Am trecut și de momentul în care sprijineam lupta împotriva traficului de droguri. Acum ne dorim să avem un cadru stabil, viabil, pentru cooperarea cu aceste țări ca să nu mai fim victima uh, voinței anumitor uh, regimuri și a, voințelor unilaterale a acestora, pentru că ați văzut că regimul politic se poate schimba în mod neașteptat și destul de des în America Centrală. Ne-am dorit să avem uh, un acord mai durabil. Așa cum știți, a încheierea acestor acorduri a ajuns uh, în etapa finală sau finalizat negocierile la summitul de la Madrid în anul 2010, dar între timp doi ani s-au scurs și Parlamentul din Columbia nu s-a uh, putut, uh, mă scuzați, și Parlamentul European că nu a reușit să se pronunțe. Și aș vrea, domnule președinte, să insist asupra ineficienței procedurilor, atât uh, în Parlamentul European, cât și în uh, parlamentele naționale. Toți colegii știu foarte bine care este procedura. Atunci când este vorba despre un aviz conform, Parlamentul nu poate să schimbe nimic din ce a negociat Comisia cu țările terțe. Însă, putem să ne exprimăm în cadrul unei rezoluții. Eu vă stau la dispoziție Uh, am să discut cu raportorii din umbră de la grupurile politice ca să vedem care este cel mai bun text cu putință. În calitatea mea de raportor pentru aviz, pentru Comisia INTA, doream să vă spun că aveam un aviz favorabil, așa cum probabil că bănuiați. Aceste acorduri uh, ne protejează interesele și oferă condiții mai favorabile um, țărilor din America Latină decât în trecut. Eu, de asemenea, vă stau la dispoziție ca să vă ascult opiniile pentru redactarea rezoluției finale, care sper eu va fi pozitivă. Doamna Muniz. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Iau cuvântul în numele uh, domnului uh, Raymond Obiols, raportor din umbră de la grupul socialist, dar cum ordinea de zi a fost oarecum modificată, dumnealui nu a putut să participe în persoană la această dezbatere. Aș vrea să spun că au existat anumite probleme de procedură. Comisia de Afaceri Externe ar fi trebuit să facă o propunere de re rezoluție și nu un raport provizoriu, așa cum a cerut conferința președinților un raport provizoriu care să propună recomandări pentru punerea în aplicare a acordurilor internaționale. De fapt, există un conflict între Comisia AFET și Comisia INTA. Și mai ales în ce privește America Centrală. Deci, această rezoluție, care ar fi trebuit să fie o rezoluție a Comisiei AFET, cum spuneam, a întâmpinat uh, numeroase obstacole și mai ales punctul R din acest raport a pus multe probleme. Acum, domnul Obiols îl felicită pe domnul raportor pentru acest nou proiect de rezoluție, care este un bun punct de plecare ca să se atingă obiectivele acestui acord de asociere dintre Uniunea Europeană și America Centrală. Este un acord intraregional și există și un capitol despre dialogul politic, unde se vorbește despre respectul democrației și al drepturilor omului. Și vă rog să aveți același respect pentru mine ca și pentru participanții la alte dezbateri. Eu v-am explicat în prealabil, a spus președintele, că vreau să nu petrecem mai mult de câteva minute la acest punct de pe ordinea de zi și v-am zis și de ce. Da, domnule președinte, am înțeles. Obiectivele uh, integrării sociale și regionale uh, sunt de asemenea menționate și grupul nostru poate să fie de acord cu această rezoluție. Domnul Obiol să depune amendamente și pentru recunoașterea uh, principiilor fundamentale și pentru principiul simetriei între regiunile noastre și pentru a garanta participarea societății civile. Ar trebui în plus să prelungim termenul de depunere a amendamentelor. Mulțumesc! Din punct de vedere al procedurii, eu cred că ar trebui să păstrăm aceste termene limită, pentru că nu are să mai prelungim și mai mult procedura. Eu am fost în Columbia în urmă cu două săptămâni din, din partea grupului ALDE și am putut să discutăm cu toate părțile implicate și concluzia mea este că lucrurile progresează față de ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Situația drepturilor omului, lupta împotriva drogurilor, lupta împotriva criminalității, pe toate aceste planuri se fac progrese. De asemenea, și sindicatele au o părere pozitivă. Dezvoltarea durabilă și pe aceasta o, o putem vedea la fața locului. Deci eu sunt de acord cu domnul Sala Franca și ar fi înțelept ca totul să, fie, să primească aviz pozitiv, atât la Comisia AFET, cât și la Comisia INTA, cât și uh, la plenară. Vă mulțumesc, spune doamna Lunacek. În cel privește pe raportor, și vreau să spun că grupul nostru nu împărtășește această analiză pozitivă, deoarece Ne se pare că liberul schimb, acordurile de liber schimb sunt cele care primează și nu drepturile omului, deși știm foarte bine că situația drepturilor omului se înrăutățește atât în Columbia cât și în Peru, precum și în alte țări din America Centrală. Nu ni se pare foarte util să continuăm și să uh, semnăm acest acord. Am să vă citesc doar două exemple care au ajuns și până la urechile Parlamentului European. Serviciile secrete din Columbia pun bețe în roate unui uh, mandat uh, de um, arestare pe care l-a emis Belgia, de exemplu, și de aceea este un bun exemplu de necooperare și pentru că nu am decât un minut la dispoziție, vreau să vă mai dau și un alt exemplu. Se propune liberalizarea serviciilor financiare. O știm foarte bine că Panama este un paradis fiscal. Deci nu cred că trebuie să dăm undă verde, ca să spune așa, transferului de capitaluri către un paradis fiscal. Iată pe puțin două motive pentru care grupul meu nu va da unde verde acestor două acorduri. Mi-aș fi dorit să am mai mult timp la dispoziție ca să putem să discutăm despre diferitele elemente din avizul domnului Salafranc. Uh, thank Well, um, group... Domnul Tenoc, grupul meu este perfect de acord cu punct de vedere al PP-ului și al domnului Salafranca. Noi sprijinim ambele rezoluții, ambele rapoarte. Nu are sens să mai întârziem aceste acorduri cu America Centrală. Eu am fost în Panama în urmă cu câteva săptămâni și am fost consta, uh, mirat să constat că nu există o delegație a UE în Panama City, ceea ce nu este un mesaj pozitiv. Eu contez pe Serviciul European Acțiune Externe să deschidă o reprezentanță acolo, pentru că este una dintre țările cele mai sărace și nu are sens să fim cu totul absenți. În ce privește Peru și Columbia, și aici suntem de acord. Foarte mulți colegi din stânga acestui Parlament se opun aderării Columbiei la acest acord și la faptul că trebuie să o includem pentru că um, critică situația drepturilor omului și a democrației, dar și în Columbia s-au făcut progrese, așa cum a spus colegul care tocmai a fost acolo în urmă cu două săptămâni liberul schimb va fi uh, de bun augur și va aduce avantaje ambelor părți. Am văzut acest lucru în cadrul acordurilor pe care l am semnat cu Mexicul, de exemplu. Și, cum spuneam, grupul meu îl va sprijini pe domnul Salafranca. Domnul Brock, Vă rog uh, să vă grăbiți să mergeți să scrieți reprezentația în Panama pentru că s-ar putea în curând să nu mai existe uh, discuția despre acest pod. Are cum are cuvântul domnul Maier. Los informes eh, sabe perfectamente cuál es la... Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumim domnului Salafranca pentru aceste rapoarte. Grupul nostru este împotriva acestor două acorduri mai ales în ce privește acordul cu Peru și cu Columbia pentru că drepturile omului nu au fost suficient de bine luate în considerare și pentru că condițiile liberului schimb nu țin cont de asimetriile dintre regiunile noastre. Nu există niciun fel de echilibru și tocmai echilibru ar trebui să fie revendicat, mai ales având în vedere criza economică mondială. Ce privește acordul în sine. În timpul fostului mandat eu am prezentat un raport și revendicările pe care le subliniam atunci nu au fost preluate. Vorbeam în acel raport despre fragilitatea Americii Centrale, atât pe plan economic, cât și social, am uh, sugerat folosirea unor mecanisme suplimentare, astfel încât dreptele omului să fie mai bine protejate. Vorbeam și despre situația mediului înconjurător și solicitam uh, mai mult respect pentru drepturile fundamentale, drepturile omului și tot ceea ce ține de protejarea mediului. Nu știu dacă e posibil pentru noi să ne abținem și am să închei aici. Oricum vom depune amendamente ca să încercăm să preluăm în acest aviz o parte dintre elementele care în ochii noștri sunt fundamentale. Președintele vorbește cu microfonul stins. Eh, solamente para decir que es un poco paradójico que se acuse a Colombia de falta de avances en derechos humanos cuando hay otros países de América Latina. Mulțumesc, domnule președinte, dar sunt și alte țări în America Latina unde lucrurile stau, de fapt, mult mai rău decât în aceste două state, unde nici măcar n-au început să se facă progrese în domeniul drepturilor omului. Doream să spun că se fac progrese aici. Statele Unite, administrația Obama, una protecționistă, nu a uh, clipit de două ori din ochi înainte să semneze un acord cu aceste două țări. Cred că este foarte important pentru, pentru Columbia, pentru Peru să fie susținute în acum, în perioada aceasta în care se extinde canalul Panama. Mulțumesc, domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru comentariile lor. Câteva observații pe fond. Domnule președinte, așa cum s-a spus, într-adevăr, s-au făcut progrese semnificative în domeniul drepturilor omului. N-ar trebui totuși să fim paternaliști în abordarea noastră. Trebuie să reprezentăm interesele Uniunii Europene, dar în același timp să permitem reprezentații, reprezentanții Americii Latine să-și reprezinte popoarele lor cu aceeași legitimitate. Am auzit în discuții reprezentanții cetățenilor care s-au referit la aceste acorduri uh, într-o manieră foarte pozitivă. Eu înțeleg că există anumite probleme în anumite grupuri politice, există sigur, argumente pro și contra pentru acordurile de liber schimb, dar cred că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra acordurilor, asupra argumentelor pro și dacă ne uităm la um, acordurile de asociere cu Mexic și cu Chile, putem să vedem ce rezultate pozitive pot să du- aibă aceste acorduri, creșterea PIB-ului și restul avantajelor. Aceasta este partea pe care vreau eu să o privesc, domnule președinte. Înțeleg că, într-adevăr, um, dialogul politic um, este unul în care trebuie să fie luate în considerare drepturile omului, dar clauzele acestea sunt bilaterale și reciproce. Și dacă noi încheiem acorduri cu aceste două țări acum, nu înseamnă că aceste țări uh, Uh, nu trebuie să mai facă progrese uh, pentru drepturile omului. Nu, prin, cred că prin clauza privind drepturile omului putem să înființăm, de fapt, o structură de dialog pentru viitor, ceea ce este foarte important. Toată lumea a primit aceste texte, toată lumea a avut uh, versiunile în toate limbile până în, la sfârșitul lui iunie. Am fost puțin presați de timp din cauza calendarului pentru că Uh, comisia competentă pe fond uh, să poată să primească textul și sper că vom putea uh, să rămânem la termenul de 11 august pentru depunerea amendamentelor și colegii deci vor da seama care sunt sensibilitățile și în alte comisii. În orice caz, în primul rând trebuie să luăm în considerare ceea ce au exprimat colegii de aici. Mulțumesc. Ați văzut care este calendarul pentru depunerea amendamentelor, um, pentru votul de la AFET și acum încheiem această dezbatere și trecem la discuțiile cu ambasadorul UE în uh, Algeria, domnul Domnul Marek Scolil. Also